Buenos días. Empezamos la, la sesión de la... Bună ziua, vom începe reuniunea Comisiei pentru Petiții și o să încep cu uh, rezultatele discuțiilor din reuniunea coordonatorilor de ieri seara. Mai întâi, coordonatorii au uh, luat act de faptul că ordinea de zi fusese deja accepta, adoptată prealabil uh, În ceea ce privește rapoartele și uh, avizele, cel privind uh, reformarea directivei privind energia, ei bine, am hotărât să avem o scurtă rezoluție privind energia solară pe care uh, să o atașăm propunerii legislative a Comisiei. De asemenea, am adoptat ceea ce a propus doamna președinte la nivel de angajamente și acum, uh, referitor la partea B a petițiilor, toate au fost închise și cererile de petiții B din octombrie vor fi prezentate în scris uh, și înregistrate în procesul verbal. Audițiile, audierile publice și delegațiile pentru primul semestru. S-a hotărât să se meargă în februarie în Suedia, apoi în Spania în mai 2017, și s-a hotărât de asemenea că în a doua jumătate a lui 2017 o să se propună o misiune la Tarant. Cea care fusese anulată din cauza lipsei de quorum acum o săptămână. Apoi, s-a discutat despre problema Brexitului și s-a hotărât că în, Uniunea, în reuniunea viitoare a coordonatorilor se va vorbi despre Brexit și s-a cerut uh, să se pregătească note din partea grupurilor. În ceea ce privește programul de cercetare 2017, coordonatorii au prezentat pozițiile <clears throat> și am stabilit uh, pentru 17 noiembrie termenul pentru depunerea cererilor. Mi s-a explicat ce face grupul de lucru în privința bunăstării copiilor și am hotărât că trebuie să se prezinte rezultatele grupului, eforturilor acestui grup în martie 2017. Iar în legătură cu grupul interparlamentar s-a amânat discuția până în reuniunea viitoare a coordonatorilor. Apoi, ne-am dat acordul privind organizarea conferinței parlamentare privind persoanele cu handicap în 2017. Este vorba de o solicitare a președintelui Forumului European pentru Handicap și noi am fost de acord cu această inițiativă și apoi am mai discutat și despre măsuri privind egalitatea pentru femei. și Peter Iar va fi uh, legătura noastră cu uh, Comisia Droa și acum mi se spune că avem uh, un grup de studenți de la Universitatea din Bruxelles care vor asista la reuniunea noastră de astăzi ca proiect pedagogic. Le urăm bun venit! <clears throat> Acum, o să discutăm uh, petițiile. Am primit o petiție 1205 privind modernizarea unui tronson de cale ferată între Liptovski, uh, în zona Liptovski. Petiționarul dorește să păstreze anonimatul și poate că ar trebui nu, este vorba de Richard Sulic, care va citi petiția numele petiționarului. Vă rog. Veľmi pekne, <clears throat> veľmi pekne ďakujem, dobrý deň prajem, vážená pani predsedníka. Mulțumesc, bună dimineața, doamna președintă și dragi colegi. Aș dori să Mulțumesc Comisiei PETI pentru disponibilitatea de a se ocupa de această petiție. În 2015 s-a trimis o petiție Consiliului uh, din uh, Liptovski Miculaș, semnată de multe persoane, pentru a se opune construirii unui nou pod petiția a fost ignorată și de aceea acum cetățenii se adresează Parlamentului European, punându-și încrederea în acesta. În Slovacia există multe proiecte de modernizare în nord, proiecte de modernizare și de îmbunătățire a transportului feroviar în uh, această regiune, proiect pe care eu îl susțin din toată inima pentru că mi se pare că va fi în avantajul cetățenilor, spre binele cetățenilor, pentru că se vor îmbunătăți conexiunile feroviare. Dar, așa cum s-a întâmplat uh, și altă dată în trecut, municipalitatea pune condiții care nu țin de finanțarea proiectului, pentru că municipalitatea vede acest proiect de modernizare a cărei ferate ca o șansă de a primi uh, ceva uh, gratuit, de a-i se construi ceva gratuit. Și o să vă explic puțin. După cum vedeți pe această hartă afișată, avem uh, zona aceasta din uh, Liptovski Miculaș, uh, într-o zonă muntoasă din Slovacia, care e traversată de un râu și în nord, la nord de râu, se găsește toată infrastructura cetățenească în sud. Există numai un supermarket și o zonă locuită de romi această așezare a romilor ar urma să fie strămutată în altă parte a orașului și acum uh, căile ferate slovace pun în aplicare un proiect care presupune mutarea întregii infrastructuri feroviare către sud. Vedeți uh, dreptunghiul uh, verde de pe hartă. Acolo se intenționează construirea unui pod. Există deja două poduri, cel reprezentat punctat cu verde și unul uh, mai la nord, mai în susul imaginii, care uh, sunt suficiente pentru uh, traficul din oraș. În ciuda acestui fapt, municipalitatea vrea să mai construiască un pod între cele două, linia punctată cu roșu și încercuită pe hartă, și există îngrijorări serioase că locuitorii din zona viitorului pod ar urma să aibă de suferit de pe urma acestui proiect. Așadar, există temei pentru uh, aceste îngrijorări și dacă ne mai uităm o dată, vedem că podul acesta, de fapt, nici nu e conectat la noua infrastructură feroviară. E uh, doar ceva ce o municipalitatea dorește să construiască. Această infrastructură rutieră însă ar afecta puternic uh, și ar reduce calitatea vieții uh, locuitorilor din zonă. S-a construit o pistă de bicicletă care uh, a fost construită în 2010 și care acum ar trebui demolată. Și în plus nu se știe nici cât ar urma să coste noul pod. Dar circulă zvonuri că, de fapt, ce s-a comunicat uh, este o subevaluare grosieră. Și uh, e posibil ca niște companii private să construiască acest pod, ceea ce ar presupune abuz de um, fonduri europene, dar nu asta spune petiționarul. Bun, acum în legătură cu proiectul în sine. Până acum nu s-a dat publicității nicio evaluare a impactului asupra mediului. E vorba de un pod, deci uh, opinia publică are tot dreptul să fie informată despre impactul uh, unui astfel de proiect asupra mediului. În plus, construirea acestui pod ar duce la o reclasificare a terenului uh, respectiv, permițând o creștere a nivelului uh, poluării uh, fonice cu 10 decibeli, ceea ce e destul de mult în zona respectivă. Deci pentru a proteja pe cetățeni de zgomot, praf, emisii poluante, uh, ar trebui să fie îmbunătățite clădirile din zonă, să fie izolate și să fie modernizate. Deci, evaluarea de impact asupra mediului ar trebui să țină și seama și de poluarea fonică și să se ia măsuri pentru reducerea acestea. Așadar, pe scurt, uh, acest pod prezintă destul de puțin interes și decizia până la urmă e luată de Consiliul Local din municipalitate, care de obicei uh, se, va folosi, se folosește de posibilitatea construirii acestui uh, pod pentru a introduce și proiecte mai mari în zonă, cum ar fi cel uh, de infrastructură feroviară și deci ar putea ajunge la abuz de fonduri europene și de aceea propunem să se monitorizeze în continuare reglementările care uh, guvernează modernizarea infrastructurilor uh, de căi ferate în al doilea rând, am vrea să se atragă și atenția Comisiei TRAN și să obținem un aviz din partea acesteia pentru a vedea dacă există cumva mai multe cazuri asemănătoare de investiții uh, introduse așa pe ușa din dos și, uh, de asemenea, să sesizăm și Comisia Envi pentru aspectele de mediu. Și încă un lucru pe care l-aș propune este ca, odată ce Comisia va fi pus la dispoziție toate documentele necesare, Parlamentul European să trimită o scrisoare Ministerului Slovac al Transporturilor în care să-și exprime îngrijorarea în legătură cu această întârziere a proiectului de modernizare a căii ferate și, de ce, și să se ceară de ce municipalitatea impune aceste condiții nejustificate. Aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru supravegherea acestei situații și a celor asemănătoare și sper că de data aceasta nu se va permite folosirea de finanțare europeană pentru proiecte uh, care nu corespund obiectivelor inițiale. Și, de asemenea, petiționarul invită membrii Parlamentului European să meargă să viziteze la fața locului Uh, și să vadă care ar putea fi impactul asupra uh, construirii acestui pod asupra condițiilor de viață ale cetățenilor. La palabra a Haroslav Bistrac. Mulțumesc, Haroslav uh, Bislac. Stimați membri ai Parlamentului European, doamna președinte, vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea să intervin. Voi fi foarte succint. Mai întâi de toate, vreau să mulțumesc Uh, petiționarului pentru această petiție, pentru că reliefarea acestor probleme ne ajută pe noi, Comisia Europeană, care uh, trebuie să gestionăm fondurile europene acordate în domeniul transporturilor pentru a îmbunătăți calitatea proiectelor și pentru a spori valoarea obținută în schimbul cheltuielilor suportate din fondurile europene. Iată, deci, primul punct. Suntem uh, recunoscători pentru faptul că ni s-a atras atenția asupra acestor probleme. În al doilea rând, am uh, semnalat deja această problemă autorităților slovace uh, responsabile în mai multe rânduri și o să o mai facem și pe viitor. După cum știți, pregătirea unui proiect de infrastructură de genul acesta este o chestiune de durată și deocamdată suntem în etapa în care am invitat autoritățile slovace să ne pună la dispoziție informațiile pertinente, inclusiv justificarea pentru acest pod anume care e menționat în petiție. Odată ce vom uh, fi primit toate informațiile pe care le-am solicitat. Acestea vor fi analizate cu mare atenție și cu siguranță putem să vă spunem că vom acorda atenție deosebită acestui pod. Și uh, dacă se va constata că acest pod nu e parte integrantă a unui proiect mai larg de modernizare a um, structurii uh, rutiere, uh, feroviare, îmi cer scuze, <coughs> uh, care e susținută, bineînțeles, de Comisia Europeană, pentru că e vorba de coridorul TEN-10, TNT, Uh, atunci uh, nu o să poată fi finanțat din fonduri europene. Noi o să supraveghem situația foarte de aproape și o să ne asigurăm că totul e în regulă, cum vă spuneam. Mulțumesc! Muchas gracias. Es el turno ahora de los diputados, Mulțumesc foarte mult. confused Mulțumesc, doamna președinte. Sunt puțin lămurit după prezentare, dar în fine. Ați spus ceva despre faptul că municipalitatea ar vrea să îi se construiască acest pod pe degeaba, pe, fără bani. Și ați vorbit de abuz de fonduri europene, dar după aceea ați spus că nu e chiar așa, deci nu mi-e foarte clar care e situația. Ați mai vorbit și de valoarea de impact. Uh, și uh, de faptul că ar trebui să includă această evaluare de impact și poluarea fonică. Poate se ocupă Comisia Europeană și de aceste aspecte, dar bineînțeles Comisia deja lucrează la acest proiect, e vorba de o investiție de termen lung, așadar e clar că noi trebuie să fim atenți, să lăsăm să petiția și bineînțeles să urmărim evoluțiile. Muchas gracias, eh, señor María. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Barias, vă rog. Mulțumesc, președinte. Avem de-a face cu o situație care chiar ne privește și spun asta pentru studenții care ne urmăresc. Ar trebui spus că, într-adevăr, Genul acesta de situații țin de competența Uniunii Europene și în concret a Comisiei noastre. Apoi, cred că ar trebui să mulțumim petiționarei care ne-a adresat întrebarea aceasta. Conform uh, regulilor, este normal ca petiționarii să rămână anonimi. Au acest drept și cazul de față a fost prezentat de un uh, coleg uh, al, membru al Parlamentului European și îi și mulțumim. Acum ne gândim la felul în care Comisia lansează o analiză. Comisia Europeană ne-a spus că va supraveghea situația, că va analiza îndeaproape, că va verifica dacă sunt uh, încălcări ale legislației europene, spunând că dacă vor fi constatate nereguli, proiectul nu va fi finanțat. Iată, deci, Comisia Europeană poate să acționeze foarte clar uh, la cererea unui cetățean. Și tocmai acesta e și rolul petițiilor. În al patrulea rând, colegii noștri a, colegul nostru a prezentat situația în mare detaliu și a prezentat și consecințele care ar putea să decurgă din a, derularea acestui a, proiect, care ar fi a, eventualele nereguli sau încălcări ale legislației europene. Și o să schimb a, microfonul. Nu știu dacă vreți să reiau intervenția de la început. Well, uh, I can uh, continue, but not in German. O să continu, dar nu în germană, cum ar fi sugerat colegul german de lângă. Ne um, referim aici la un domeniu foarte important. Propunerea noastră ar fi ca petiția să rămână deschisă, să, rămân, să rămânem în contact cu petiționarul, să urmărim care vor fi rezultatele analizei comisiei și să vedem ce se mai întâmplă. Cred, deci, că plecând de la acestea, put putem, în concluzie, să lăsăm petiția deschisă. Mulțumesc. E, la siguiente Bun. Haideți să facem următoarea propunere. A, nu. Mai întâi am să dau cuvântul din nou petiționarului pentru a încheia dezbaterea. Vă rog. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj kolegom, ktorí sa... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc colegilor care și-au uh, au luat cuvântul, uh, care au sprijinit comisia noastră. Aș dori să vă explic uh, ce voiam eu să spun prin construirea unui pod pe gratis sunt uh, investiții. Uh, unii spun că ele sunt uh, necesare pentru a atinge obiectivul proiectului principal, care ar aduce modernizarea rețelei feroviare, a tronsonului feroviar respectiv, iar orașul, municipalitatea susține că aceste investiții sunt necesare, iar acești oameni ar dori să se plătească podul din banii europeni, care însă nu ar fi necesar, după părerea mea, pentru proiectul principal. Eu îi cunosc pe petenți uh, de ani de zile, uh, sunt în legătură cu ei, m-am uh, dus la fața locului ca să văd cum arată lucrurile și vă pot spune, eu din convingere proprie am hotărât să îi reprezint pe acești oameni pentru că acest acest uh, pod ar uh, ușura viața a, uh, la mii de oameni. E un oraș cu 25 de mii, deci dacă 16.000 de locuitori semnează o petiție, înseamnă că e ceva cu ea. Deci mulțumesc încă o dată pentru ocazia pe care mi-o acordați de a vă vorbi. Bun, mulțumesc. Haideți să vă fac o propunere și să-mi spuneți ce părere aveți. Bun, în mod clar vom menține petiția deschisă așa cum au solicitat toți colegii până când vom primi un răspuns, așa cum spunea și Comisia, din partea autorităților din Slovacia, în așa fel încât să vedem dacă se justifică sau nu finanțarea acestui pod din fonduri europene. Și, de asemenea, mă adresez Comisiei Europene cerându-i o actualizare în ceea ce privește programarea financiară pentru 2014-2020, specific pentru acest proiect. Și așa cum a cerut și petiționarul, să avem un aviz din partea Comisiei pentru Transporturi și Turism și un aviz din partea Comisiei ENVI pe acest subiect și să așteptăm, deci, și răspunsul autorităților din Slovacia. Vi se pare corect? Bun. Atunci așa vom face. Mulțumesc. Trecem la următoarea petiție. E vorba de petiția 0035 adresată de Andreea Țori privind protecția mediului în zonele marine din uh, sudul din Sardinia. Petiționarul e de față? Nu? N-a venit? Bun, atunci dăm direct uh, cuvântul comisiei. Uh, good morning. Um, from, uh, bună ziua. Din uh, informația furnizată de către petiționar, uh, nu este foarte clar în ce mod uh, modificarea acestui site Natura 2000 Uh, are un impact asupra mediului. Uh, comisia a făcut o evaluare, o, uh, o evaluare de impact de mediu și s-a ajuns la concluzia că nu e necesară o procedură de plină pentru că modificările prevăzute nu au, probabil nu vor avea un impact de mediu foarte puternic. De asemenea, Comisia nu a identificat riscuri pentru sănătatea umană sau că nu s-ar fi ținut cont de astfel de riscuri în procedura de screening. În ceea ce privește uh, drepturile de participare publică, am dorit să uh, îl informăm pe petiționar și pe eurodeputați că directiva privind habitatele uh, solicită faptul că um, proiectele de mediu trebuie să fie supuse atenției opiniei publice înainte de observație. Însă, directiva nu um, specifică felul în care participarea publică trebuie să se facă, prin informare sau consultare. Și nici nici uh, nu uh, face precizări suplimentare. În ceea ce privește încălcarea articolului 17 din uh, Cartea Europeană, dreptul la proprietate și posibilea lui încălcare, se pare că în cazuri în care legislația națională are prevederi suplimentare, atunci directiva nu se aplică. În comunicarea din toamnă, în conformitate cu planul din martie 2015, ă, ă, și în ceea ce privește încălcarea Am dorit să informăm pe eurodeputați și pe petiționar că uh, nu se încalcă uh, achiul comunitar. Yeah. Shall I start again? Poate ar fi bine să mai citesc. Încă o dată? Algun membru del Parlamento quiere intervenir? Există vreun deputat care dorește să intervină? Nu? A, ba da. Peter Iar, vă rog. ich denke, die, äh, äh, die Äußerung der Kommission... Cred că intervenția Comisiei a fost suficientă și de aceea aș propune ca petiția să fie închisă și atrag doar atenția că de obicei închidem o petiție dacă nu sunt uh, informații noi. Există o procedură și pentru redeschidere dacă apar informații noi. Aici mi se pare că nu sunt destule informații noi, deci propun să se închidă petiția și să informăm uh, petentul. pues de acuerdo con la información de la petición y la... Bun, plecând de la informațiile furnizate de către petiție, da, uh, dacă uh, obținem noi informații, atunci vom face așa cum a spus Peter. Vă propun să trecem acum la următoarea petiție, vorba de 50 bară 2015, despre evaluarea de mediu strategică în uh, localitatea Oristano, în Italia. Are cuvântul petiționarul. Petiționarul nu e de față? Bun, atunci o să dăm din nou cuvântul comisiei. Vă rog. I have to slow down. Okay. O să vorbesc mai încet, am înțeles. În ceea ce privește iar uh, îi transmite oratoarei să vorbească, la fel ca și președinta, să vorbească puțin mai lent, uh, ca să fie posibilă interpretare. Uh, în ceea ce privește poluarea solului și a pânzei freatice din zonul respectiv, din informațiile furnizate de petiționar, se pare că activitățile de curățare sunt prevăzute, așa cum prevede legislația internațională, precum bonifica din Italia. Iar în ceea ce privește încălcarea directivei ACA, uh, deci a directivei uh, de evaluări strategice de mediu, directiva SEA, probabil că uh, foarte, deci planificarea la nivel de municipalitate necesită o evaluare de mediu doar dacă statul membru respectiv consideră că aceste modificări pot avea un impact important de mediu. Având în vedere că modificarea planului uh, face trimitere la un proiect pentru construirea unei zone rezidențiale care ar urma să, aibă, să fie construită într-un fost site industrial, dar doar, doar după ce activitățile de curățare a solului vor fi fost uh, uh, desfășurate, nu este foarte clar în ce mod această modificare va avea un impact important asupra mediului înconjurător în zona respectivă respectivă. Și mm, deci uh, nu e clar dacă e nevoie de o procedură SEA. Uh, comisia nu a identificat identificat uh, dovezi conform cărora autoritățile locale nu au pus în aplicare directiva SEA în acest caz. În fine, Uh, autoritățile naționale și administrative care uh, sunt însărcinate cu uh, transpunerea legislației europene sunt cele care trebuie să verifice situații specifice de o presupusă neconformitate. Și pot aborda problema dacă grijile respective sunt întemeiate. Mulțumesc foarte mult. Dorește cineva să intervină? Peter, iar vă rog mi se pare că situația seamănă oarecum cu cea a petiției precedente. E vorba de mici modificări într-o zonă protejată și uh, autoritățile locale trebuie să vadă dacă uh, trebuie luate anumite măsuri și, cum spunea Comisiei, nu există probe sau contraprobe că s-ar fi încălcat sau nu legislația europeană și aici aș propune să se închidă petiția, dar dacă petentul uh, are informații uh, care ar fi relevante și pentru analiza comisiei sau pentru noi, am putea să reluăm procedura uh, dar uh, așa cum e situația în acest moment, eu aș propune să închidem petiția. Da, cred că este foarte rezonabil. Închidem această petiție și dacă această infracțiune se dovedește, atunci eventual uh, o putem redeschide. Bun, trecem la următoarea petiție. E vorba de petiția 1199-2011 prezentată de cetățeni spanioli în ceea ce privește încălcarea drepturilor de vot uh, ale expatriaților spanioli și o altă petiție 1288-2014 prezentată de Gabriel de la Cruz în ceea ce privește dificultățile întâmpinate de resortisanții spanioli în ceea ce privește exercitarea dreptului de vot la locul lor de reședință în străinătate. Există doi petiționari în sală prezenți Uh, mai întâi uh, Maria de la Snieves și Gabriel de la Cruz. Ambii vor lua cuvântul și haideți să ne ajustăm timpul. Să... Mai întâi are cuvântul Maria de la Snieves. Micro, Micro please. Can you listen me now? Yes. Okay. Uh, first of all, thank you very much for, for uh, inviting. În primul rând, mulțumim uh, pentru invitația pe care ne-ați uh, adresat-o pe momentul în care am întocmit această poziție. Eu m-am simțit pur și simplu uitat de orice sau exclus din orice proces democratic pentru că nu puteam să-mi exercit dreptul la vot. M-am mutat în Finlanda în urmă cu 13 ani. Am fost cadru universitar. Mm, statul finlandez îmi plătește salariul din 2010 uh, încoace, uh, politicienii spanioli au uh, înfăptuit o reformă în 2010 care introduce o măsură administrativă suplimentară care, din punctul meu de vedere, e aproape imposibil de atins sau de obținut dreptul la vot. Când am făcut această propunere, Uh, respectiv imediat după alegerile europene. Uh, în, mod, în conformitate cu această nouă măsură, trebuie să ceri uh, să ai dreptul să votezi, deci completezi un formular, primești invitația să completezi formularul, apoi îl completezi și după aceea trebuie să aștepți <clears throat> să aibă loc alegerile Buletinul de vot sosește foarte târziu. Eu ar fi trebuit să-l fi primit acasă. A sosit cu mare întârziere. se fac contestări, două săptămâni are poșta la dispoziție ca să-ți uh, trimită buletinul de vot acasă și apoi după aceea trebuie să te duci la ambasadă să votezi. Uh, în cazul meu, din 2010, uh, vă spuneam, nu am putut să votez mm, datorită unor probleme care au intervenit în acest lanț. În orice caz, de fiecare dată când am contactat autoritățile spaniole, de mai multe ori am, am contactat Comisia Electorală din Toledo, mi s-a explicat că singurul loc pe lângă care să depun uh, plângere, să fac reclamații, este serviciul postal. Și după aceea mi-am dat seama că sunt cam un milion de uh, spanioli care trăiesc în, în străinătate și după sau de la intrarea în vigoare a acestei legi, uh, participarea a scăzut de la 32 la sub 5%. Deci uh, se pare că așa, uh, această așa presupusă problemă cu uh, poșta e un fenomen foarte extins. Uh, tot timpul se invocă uh, procedurile birocratice, uh, lipsa de informare și așa mai departe, dar eu cred că legea a fost promulgată pentru a împiedica frauda electorală în America de Sud. Eu trăiesc în Europa și eu, în calitate de european, nu aș dori să fiu privat de un drept cetățenesc. De exemplu, votul pentru Parlamentul European pentru mine este foarte important pentru că eu trăiesc în Europa. Parlamentul European hotărăște, ia decizii importante pentru viața mea. Alegerile din Spania sunt importante pentru mine bine, părinții mei trăiesc în Spania, poate că la pensie mă voi întoarce și eu în Spania, nu știu ce o să se mai întâmple, dar în orice caz și alegerile europene sunt importante. Mă bucur că avem acest cadru european și că am posibilitatea să, lucrez, să votez la alegerile locale de la Helsinki. Ehm, mi se pare normal, mă bucur că pot vota acolo, dar există și un context eh, superior, alte niveluri care sunt importante pentru mine. Și această metodă care ar uh, trebui să împiedice frauda electorală din America de Sud și care are de-a face cu faptul că sunt probleme cu întocmirea listelor de vot. Uh, mulți uh, morți au fost uh, incluși pe listele de vot și s-a încercat împiedicarea acestei fraude electorale. Problema însă are de-a face cu faptul că autoritățile spaniele nu au liste electorale corecte, deci nu știu cine ar trebui să poată vota și cine să nu voteze. Cred că e o problemă legată de registrul populației, de evidență suferința populației și această problemă ar trebui să fie uh, rezolvată de autoritățile spaniole. Acest uh, sistem, această metodă birocratic, birocratică a fost uh, folosită înainte ca regea să fie promulgată. Deci pentru prima dată s-a introdus această metodă cu ocazia alegerilor din Spania din 2008 și se pare că fraudele au scăzut de la 31,88 la 5,76. deci nu mă surprinde faptul că sistemul nu funcționează. Uh, Comisia Electorală, Colegiul Electoral a făcut uh, recomandări conform cărora această metodă ar putea să-i descurajeze pe cetățeni uh, de la vot și chiar așa și s-a întâmplat. Politicienii spanioli, înainte ca sistemul să fie pus în aplicare în 2010, politicienii Uh, știau că riscă să piardă alegători de la 32 la 5% și uh, sistemul s-a repetat, deci rezultatele au fost aceleași uh, de la un an la altul. Deci eu aș dori să solicit Uniunii Europene, deci având în vedere că eu sunt cetățean european, lucrez în Finlanda, îmi trăiesc viața pe teritoriul european, predau uh, studenților finlandezi, eu cred că ar fi bine să existe totuși niște linii directoare. Când în Uniunea Europeană țările uh, adoptă legi, cred că ar trebui să există o metodă prin care să mi se garanteze dreptul la vot. Suntem două milioane de persoane care trăim în străinătate uh, de spanioli nu am date la dispoziție, nu știu câte persoane trăiesc în Europa, dar majoritatea dintre noi, dintre spanioli, trăim în Uniunea Europeană și cred că ar trebui să existe un, un sistem de control. Pentru că de prea mult timp autoritățile spaniole au preferat să ignore problema. Bineînțeles că aș putea să mai vorbesc despre răspunderea politică, pentru că dacă începem să ne gândim de ce legea a fost adoptată și uh, ce a obținut ca rezultat această lege, vedem seama că situația este puțin diferită. În 2008 Uh, Colegiul Electoral a declarat că 0,45% din uh, buletinele de vot au fost trimise înapoi uh, la deținatar datorită faptului că persoana care avea dreptul de vot murise între timp. Deci e o problemă, o problemă mai reală. Spania trebuie să reziste, să se rezolve această problemă a listelor electorale. Dar e o problemă care nu este doar locală. nu vizează doar votul uh, din străinătate, ci și persoane care trăiesc în Spania. Mulțumesc. I, don't have any control on time, so. <laughs> Monica quiere intervenir la... Monica, doriți cealaltă petiționară. Doriți să interveniți? Vă rog. Bueno, muy rapidamente. Foarte pe scurt, doar pentru a spune că în momentul în care s-a lansat această lege, a fost adoptată, există o adevărată încălcare a principiului de egalitate între cetățeni, care este consacrat în Constituția spaniolă. Și cu aceste dificultăți uh, în ceea ce privește dreptul de vot al cetățenilor spanioli în străinătate. Știm bine că nu e o competență a Uniunii Europene, dar dacă statul uh, spaniol nu de apără drepturile cetățenilor, atunci noi, ca cei care ne aflăm în afara Spaniei și suntem totuși cetățeni spanioli, încercăm să apelăm la instituții superioare pentru ca acestea să ne apere drepturile și Uniunea Europeană recent a intervenit într-un drept, uh, într-un dosar în ceea ce privește uh, contracte de muncă în Spania și uh, s-a rezolvat foarte bine. Deci bănuiesc că și aici se poate interveni pe această temă. Doar atât, mulțumesc. Monica. Mulțumesc foarte mult, Monica. Vom da mai întâi cuvântul uh, reprezentantei Comisiei, Monica Moshammer. Vă rog. Thank you very much and good Mulțumesc, uh, bună ziua tuturor. În primul rând, aș dori să subliniez că Comisia consideră că este foarte important uh, importantă participarea la vot cetățenii trebuie să beneficieze de acest uh, drept democratic și cetățenesc uh, de a vota, de a participa la alegeri. Cu toate acestea, noi nu avem uh, competențe să intervenim în afacerile statelor membre. În ceea ce privește tratatele, trebuie să garantăm dreptul Uh, cetățenilor de a vota la, la alegerile parlamentare europene și la alegerile locale, dar nu ne putem amesteca în alegerile uh, la nivel național. Iar în ceea ce privește uh, dreptul de a vota pentru alegerile europene, avem uh, actul 76 uh, pentru alegerile europene, dar statele membre au libertatea de a organiza uh, aceste alegeri. Deci e foarte greu să demonstrăm o încălcare a legislației europene în acest uh, domeniu, dar aș dori să vă atrag atenția asupra noului act pentru alegeri parlamentare care face obiectul dezbaterii între Parlament și între Consiliu după uh, adoptarea acestui nou act uh, electoral, sperăm și noi ca posibilitatea de a-ți exercita dreptul democratic de a vota la alegerile europene va fi înlesnită. Deci sperăm că acest act va înlătura toate piedicile cu care s-au confruntat cetățenii pentru alegerile din 2019. Uh, Mulțumesc! Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult și acum am cuvântul deputații. Beatrice. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc uh, petiționarilor, nu numai pentru prezență și pentru faptul că au explicat într-un mod atât de clar și concis care este situația cu, uh, cu care ne confruntăm aici. Și aș dori, înainte de toate, să vă dacă eventual colegii termină discuțiile colaterale. Bun. Aș dori să vă atrag atenția asupra denumirii acestui vot în Spania. Deci este un vot, ca să zic așa între ghilimele, rugat. Ești un vot uh, la care ești rugat să participi. Deci e un drept cetățenesc, însă cetățenii care se află în afara Spaniei deși trăiesc în Europa, sunt cetățeni europeni, se află dincolo de frontierele spaniole, dar totuși în Europa, trebuie să roage autoritățile să poată participa la acest vot. Deci sunt multe demersuri administrative ce trebuie să fie făcute în acest sens. Și există acest sistem în Spania din anul 2010 încoace. Și așa cum au spus foarte bine și petiționarii, nu s-a îndeplinit niciun obiectiv, nu s-au constatat niciun rezultat pozitiv, pentru că problemele în ceea ce privește recensământul și tot ceea ce a dus la complicații uh, a continuat, pentru că, în fond, participarea electorală a expatriaților a scăzut în mod dramatic. Deci, rezultate pozitive, zero. Și aș dori de asemenea să amintesc și faptul că și să aducă acest lucru în atenția Comisiei Europene, faptul că, da, într-adevăr, competența pentru a organiza alegerile ține de statele membre, dar există totuși un lucru care poate fi în continuare făcut și anume o, un dialog cu Spania în ceea ce privește această lege electorală. Știu foarte bine că se discută acum uh, un nou cod electoral dar poate că ar fi bine să contactăm ministrul competent în Spania și să le solicităm să modifice felul în care votează cetățenii resortisanții spanioli care se află în străinătate. Poate că nu are informații suficiente în, ceea ce privește uh, felul în care a fost revizuită această legislație și incidența acesteia asupra cetățenilor spanioli din străinătate numărul de demersuri, de cheltuieli, timp pierdut, frustrare acumulată, pentru că nu poți să-ți exerciți dreptul de cetățean, cred că demonstrează că această revizuire nu este la înălțime și având în vedere vremurile pe care le trăim, cu toată tehnologia pe care o avem la dispoziție, pentru că în fond nu mai avem niciun fel de frontiere, nici fizice, nici economice, nici de niciun fel în Uniunea Europeană. Ei bine, pot fi utilizate foarte multe mijloace tehnologice în așa fel încât să se poată organiza acest vot. Și pentru a încheia, pentru că vreau să-i ascult și pe colegi, uitându-ne la rezultatele alegerilor din 2008, alegeri generale, și dacă e să ne uităm la cele din decembrie 2015, observăm o diferență am ajuns la un sfert de participare a uh, ă, sortisanțelor spanioli care sunt în străinătate. Cam peste 7% din cetățenii spanioli se află în străinătate și nu își pot exercita dreptul de vot. Și populația spanielor în străinătate în ultima vreme a crescut foarte mult. Deci e clar că, domnul petiționar a spus, e vorba de 2 milioane de persoane. Dar uh, știm că doar anul trecut peste 600 de mii de spanioli au plecat în străinătate. Deci lipsa aceasta de organizare, exigențele care există pentru ca să poți să votezi, chiar și pentru persoane care se află în Uniunea Europeană, nu sunt uh, reglementate peste tot la fel în Uniunea Europeană. Și deci e clar că există o discriminare. Există cetățeni europeni care au o facilitate pentru vot mult mai mare decât cea a resortisanțelor spanioli din străinătate. De aceea, cred eu că ar trebui să avem acum un instrument operațional la dispoziție. Uh, în rezoluția de anul trecut, Parlamentul propune uh, un vot prin uh, um, um, modalități electronice, în așa fel încât să existe o armonizare, o egalitate de tratament pentru participarea la alegerile europene. Însă, ceea ce se întâmplă este că atâta vreme cât avem dreptul de circulație liberă în Uniunea Europeană, e clar că asta s-ar putea să vină și să vulnerabilizeze într-un fel sau altul dreptul de vot să votezi din străinătate e o, foarte complicat și chiar dacă reușești, trebuie ca și votul tău să fie validat și asta e foarte complicat. Deci eu sunt convinsă că suntem în măsură să îmbunătățim condițiile în așa fel încât să uh, am, uh, organizăm acest vot în mod corect. Și în concluzie, eu vă propun să trimitem o scrisoare autorităților din Spania pentru a ne exprima îngrijorarea față de acest subiect și să le cerem să ia măsurile necesare în așa fel încât votul venitul resortizanților spanioli din străinătate să fie contabilizat uh, și să ne bizuim și pe reforma legele electorale. Trebuie să ne asigurăm că se, cunoaș, se cunosc toate modalitățile care sunt propuse în rezoluția Parlamentului European și cerem Comisiei să contacteze din nou autoritățile și să includă și Spania în rândul autorităților contactate, să, deci să contacteze toate statele membre pentru a se asigura că se aplică rezoluția noastră referitor la reforma legii electorale în Europa. Mulțumesc! Muy bien. Gracias, Beatriz. Eh, tiene palabra. Mulțumesc foarte mult, Angel. Hola, buenos días. Yo, en primer lugar... Mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, vreau să mulțumesc petiționarilor pentru munca pe care au depus-o pentru a mobiliza uh, conștiințele. Cu toții știm că plângerile acestea care au fost primite în comisia noastră sunt foarte numeroase pe această temă specifică a votului din străinătate în țările membre ale Uniunii Europene. Și de aici clar, nu trebuie să uităm faptul că mulți dintre cetățeni vin și din țara noastră, din Spania și mai ales după reforma legii electorale care a avut loc în 2011, spune doamna orator. Uh, așa cum au spus și petiționarii, uh, e un vot care, din vot rugat, a devenit un vot furat. Și e o adevărată uh, e un demers foarte complicat, pentru că aproape 90% din cetățenii spanioli care trăiesc în străinătate nu reușesc să voteze și cred că ministrul uh, de resort, ministrul de interne, Uh, trebuie să, dacă nu mă șel, acum câteva zile a recunoscut că, uh, da, într-adevăr, n-a fost foarte ușor să votezi dacă te afli în străinătate. Cred eu că e vorba de Uh, o privare uh, față de un drept care este fundamental, care este esențial. Și uitați-vă la rezultatele alegerilor. Noi vorbim aici de 2 milioane de spanioli care se află în afara teritoriului spaniol. 2 milioane de voturi pierdute. De aceea cred eu că e eu aș putea să înțeleg că anumite guverne au poate anumite interese, având în vedere că există criză, că aceste persoane trebuie să, că aceste persoane să n-aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește politicile lor. Bun, foarte bine și frumos, dar eu cred că e nevoie de o reformă rapidă, în așa fel încât să actualizăm această lege care deocamdată este nedreaptă și care nu garantează acest drept fundamental. Și e vorba de prevederi Uh, care trebuie să fie luate la nivel uh, european pentru a armoniza acest drept sau acces la dreptul de vot. Comisia Europeană repetă mereu că e vorba de o competență a statelor membre. Bun. Articolul 10, aliniatul 3 din Tratatul Uniunii Europene stabilește faptul că toți cetățenii europeni au dreptul să participe la viața democratică a Uniunii Europene și deciziile vor fi luate în modul cel mai deschis și cât mai aproape de cetățean cu putință dacă, așa cum constatăm uh, în cazul acestei petiții, uh, se spune mereu că e vorba de competența statelor membre, în cazul Spaniei această competență nu a fost uh, și îndeplinită, pentru că votul pentru sute de mii de persoane, pentru două milioane de cetățeni spanioli, nu a fost asigurat, nu a fost garantat. Și e clar că e o încălcare clară a dreptului și la libertatea de liberă circulație și la dreptul de vot al cetățenilor Uniunii Europene, care este reglementat în Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, în articolul 15 și articolul 45 din Carta Europeană a Drepturilor Omului. Noi ne dorim într-adevăr ca această petiție să fie menținută deschisă. Suntem de acord și cerem de asemenea să se trimită o scrisoare către autoritățile spaniole pentru a ne exprima îngrijorarea față de această temă și aș propune chiar și o inițiativă de monitorizare, de follow-up, cu o participare a delega- de deputaților parlamentari din Spania pentru a vedea exact cum anume se transpune în fapt legislația europeană în diferitele state membre, legea electorală. Și e clar că am putea să discutăm și cu AFCO și împreună cu Comisia PETI să facem o misiune în acest sens și să punem accentul nu numai pe vot ca și din punct de vedere legislativ, ci și din punct de vedere al discriminărilor pe care le denunță petiționarii în exercitarea efectivă a dreptului de vot. În orice caz, eu cred că putem să ne exprimăm sprijinul față de uh, eforturile făcute de petiționari și cer deci ca această petiție să rămână deschisă și la următoarea ședință a coordonatorilor să hotărâm cum anume vom da urmare acestei petiții. Mulțumesc! Mulțumesc, Angela. Are cuvântul Valero. Muchas gracias. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Uh, nu pot decât să, să sprijin cele spuse de colegi. E adevărat că o problemă din familia noastră, eu sunt singura care nu are naționalitate spaniolă, ceilalți da. Și ei au dreptul să voteze în Spania, însă nu au putut să facă acest lucru. Și e un lucru care acum, prin reforma legii electorale, pune probleme. Au fost probleme și înainte, însă uh, documentele n-ajungeau la timp uh, sau se întâmplat ceva și nu s-a reușit niciodată să se voteze. Însă acum, cu noua legislație, da, un document a ajuns la timp, dar foarte din scurt. Și uh, trebuia ca să te înregistrezi pe internet și să uh, Uh, face asta în ultimele zile, dar e clar că site-ul internet în ultimele zile a fost uh, suprasaturat și a demonstrat că există limite și în acest sens. De aceea cred eu că e nevoie de o monitorizare, așa cum au cerut unii colegi, un follow-up, pentru că ceva trebuie să se schimbe. Nu putem să continuăm în așa fel încât atâția oameni din străinătate să nu aibă drept de vot. Și după cum s-a spus, a fost uh, cazul așa întotdeauna. Eu dintotdeauna știu că s-a încercat întotdeauna să se voteze și nu. Primești documentele la o săptămână după ce au trecut alegerile. Nu, nu se poate așa. S-a întâmplat asta de multe ori. Și lucrurile trebuie să se uh, îmbunătățească. Mulțumesc. Și acum s-a ledat Carrezon, vă rog. Gracias, presidenta. Bueno, que esta reforma... Mulțumesc, doamna președinte. Reforma aceasta a votului electorală face ca persoana care se află în străinătate este percepută așa în mod negativ, nu? Și grupul socialist a spus uh, că acest lucru nu poate continua, l-am inclus și în programul nostru electoral și vreau să vă amintesc, am vrut o uh, revizuire a acestui tip de vot. Noi suntem conștienți la grupul socialist că ne dorim să îmbunătățim felul în care funcționează sistemul electoral Ideea fiind să garantăm și să facilităm exercitarea efectivă a dreptului acesta cetățenesc. Și am constatat că există aceste probleme uh, um, în momentul în care cineva dorește să voteze din străinătate în mod direct. E nevoie de un angajament care să fie clar preluat în programa electorală. Însă e foarte uh, important să precizăm faptul că uh, Dorința noastră este să garantăm un drept cetățenesc și ca votul să fie uh, um, garantat uh, din mod democratic, pentru că cetățenii trebuie să-și poată exercita acest uh, drept. Și ce vreau să spun prin asta? Într-un moment în care noi trebuie să fim conștienți că e vorba de un drept fundamental, dreptul la vot. Reforma a fost realizată pentru că au existat îngrijorări, pentru că uh, au fost dificultăți pentru recensământ, au fost dificultăți pentru a avea un recensământ într-adevăr actualizat, pentru a ști exact care sunt persoanele care locuiesc în străinătate, uh, pentru că sunt diferite administrații care intervin, nu doar cele din Spania, ci și cele din țara gazdă. Și să ne asigurăm că votul acesta este într-adevăr efectiv realizat de acea persoană care are efectiv drept de vot. Ei bine, aceste îngrijorări sunt reale și tocmai de aceea s-a realizat această reformă a legii electorale, în așa fel încât acest sufragiu universal, universal să se poată face cu un maxim de garanții, fără niciun fel de uh, derogări. Tocmai în așa fel încât să se garanteze faptul că cel care a votat corespunde exact cu cel care avea drept de vot. S-a spus că e vorba de 2 milioane de persoane care locuiesc în străinătate, e clar un număr însemnat și reducerea a fost de 25% în participare. Evident, o cifră importantă, dar dacă ținem seama, după cum spuneam și eu, de faptul că recensământul uh, sau, mă rog, desemnarea persoanei care are drept de vot e o adevărată uh, uh, muncă birocratică, poate că dacă ținem seama și de această, modulăm această cifră, e clar că procentul va fi mai mic și probabil că participarea celor care aveau drept de vot uh, ar duce la o cifră mai redusă. În orice caz, rămâne în continuare o problemă din punct de vedere al democrației. Dar poate că cifra ar fi mai mică. Trebuie să spunem, fără niciun fel de îndoială, faptul că în Spania dreptul de vot ca și drept fundamental este garantat. Și poate că reforma a fost prost înțeleasă sau poate a fost prost aplicată. Dar în orice caz, dreptul la vot în Spania este garantat. Și așa cum s-a spus, problemele acestea vin din felul în care se interpretează dreptul de vot în momentul în care un cetățean merge în străinătate. Însă în Spania, în mod foarte clar, dreptul este, acesta este garantat. Însă acum trebuie să ne asigurăm că și re, re, resortisanții spanioli care se află în altă țară trebuie să aibă exact aceleași drepturi și că pot să-și exercite dreptul de vot. Pentru că ne aflăm în Uniunea Europeană și, după cum s-a spus, e vorba de un drept fundamental garantat în uh, tot teritoriul Uniunii Europene. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Maria. Mulțumesc, doamnă președinte. Discutăm un subiect foarte important acum și cred că trebuie să avem un bun temei legal. Există articolul 223 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene care spune că Parlamentul European poate să uh, elaboreze un uh, proces uh, cu, care să presupună o procedură unică în toate statele membre. În continuare, Consiliul ia o hotărâre, o decizie și stabilește care va fi procedura legislativă de urmat împreună cu Parlamentul. Există deci această dispoziție care spune că alegerile se fac conform unei proceduri unice și unor principii comune. Așadar, competența primară este la nivelul Uniunii. Mai puțin contează dacă Uniunea are o lege electorală unică pentru că în Consiliu nu se ajunge la un acord, dar asta e baza și tocmai pentru că nu se ajunge la un acord, se definesc principii comune și apoi se aplică în complementaritate legile naționale electorale. Eu, uh, înainte să fiu ales aici, în Parlamentul European, am uh, adresat o astfel de întrebare Parlamentului grec. Cu excepția Greciei și Letoniei, în toate statele membre, pentru ca un deputat, un membru al Parlamentului Național să se prezinte la alegerile europene, trebuie mai întâi să își dea demisia din funcția de parlamentar pentru a putea deveni candidat la europarlamentare, pe când în toate celelalte state membre poți să rămâi deputat, poți să te prezinți la alegerile europene și dacă ești ales, faci o alegere între uh, calitatea de membru al Parlamentului Național sau al Parlamentului European. Numai în Grecia și în Letonia, cum vă spuneam, trebuie să-ți dai demisia. și eu și uh, colegii letoni a trebuit să ne dăm uh, demisia din Parlamentul Național pentru a putea fi candidați, ceea ce contravine, cum spuneam, legislației europene, pentru că se creează o uh, discriminare, o inegalitate în materie de eligibilitate. Dacă rămânem membri ai Parlamentului Național, nici nu putem să ne prezentăm la alegerile parlamentare europene. Dar iată, eu și încă cinci colegi a trebuit să demisionăm din parlamentele naționale fără să știm dacă vom fi aleși sau nu în Parlamentul European. Deci există o inegalitate și, cum spuneam, există principii generale pe care ar trebui să le respecte toată lumea. Și aceasta ține și de modalitatea de participare, de dreptul la vot al cetățenilor care uh, au prezentat această petiție. În cazul acesta e vorba de spanioli. Uh, Ceea ce ar trebui este ca um, legislația să nu creeze discriminare, să nu fie încălcată legislația comunitară. Dar aici se încalcă legislația comunitară atunci când nu vi se dă dreptul să vă exercitați dreptul de vot. Pentru că, iată, vă găsiți în altă țară a Uniunii Europene, în urma exercitării unui drept european, dreptul la liberă circulație și instalare liberă, stabilire liberă. Dacă uh, se dovedește că un stat membru, în cazul acesta Spania, nu înlesnește libera circulație, înseamnă că încalcă legislația europeană și că Comisia Europeană trebuie să ia măsuri astfel încât Spania să respecte dispozițiile. Acum trebuie intrat în detaliile tehnice și să vedem de ce există în Spania această situație. Eu vă spun ce se întâmplă în Grecia, pentru că sunt și mulți greci care trăiesc în străinătate, în Belgia, de exemplu. Uh, nu pot să se înscrie pe listele electorale din Belgia și să voteze pentru alegerile europene pe listele belgiene. Pot face, de fapt, acest lucru sau se pot înscrie pe listele din Grecia, dacă asta doresc, și atunci votează în Belgia, dar pe liste elene. Adică merg la ambasada elenă din Grecia, din Belgia și votează acolo. Asta se întâmplă în toate statele Uniunii. Din fericire, Grecia nu are o problemă uh, cu această procedură. Procedura e bună. Și mă gândesc eu că dacă Grecia reușește să se descurce, ar trebui și Spania să poată. Până la urmă, e vorba de voință politică și de o bună administrație. Deci, dacă statul spaniol din motive care îl interesează, nu a pus uh, la punct procedura electorală și apar probleme care îngreunează votul în străinătate, atunci Comisia Europeană are competența necesară să intervină. Adică Comisia va trebui să vadă dacă eventual s-au produs încălcări ale drepturilor cetățenilor europeni. Dar astea sunt detaliile trebuie comisia să intre în detalii și să vadă de ce nu se poate vota. În mai 2019 vor fi alegerile pentru Parlamentul European. Până atunci se vor stabili uh, listele electorale, poate în 2019, uh, în februarie. Deci, cei care doresc în străinătate poate se vor uh, înscrie și vor putea să meargă să voteze la ambasada Spaniei în Belgia sau mai știu eu unde. Și mai e ceva, mai exact o voință, o decizie politică a autorităților spaniole, care poate vor să excludă la vot pe cei care nu trăiesc în Spania, cetățenii spanioli care sunt în străinătate. Până la urmă, aici nu e vorba doar de Spania, ci de un drept de a alege și de a fi ales. Uh, Așadar, eu îi felicit pe colegii care au prezentat petiția, mulțumesc și petiționarilor, propun să lăsăm deschisă petiția pentru a vedea ce vom face și, bineînțeles, vom mai discuta cu colegii spanioli. Mulțumesc! la Mulțumesc foarte mult, domnul Calve. Mulțumesc foarte mult. Să vedem dacă mi se mobilizează neuronii și să găsesc acel echilibru necesar față de ceea ce trebuiau să spun. Să nu cumva să ne înșelăm. vorbim vorbim aici de cetățeni europeni, da? Bun, dar nu, nu numai spanioli, europeni. Vreau să mulțumesc domnului Marius, pentru că e, pentru prima dată când intervin pe acest uh, subiect și e clar că e important, trebuie să înțelegem că e o temă europeană. Dar dacă un drept atât de fundamental cum e dreptul acesta la vot este încălcat așa cum se demonstrează în această petiție și este încălcat de legislațiile naționale, pe, pentru așa niște lucruri există tribunale, nu? Tribunal constituțional și eventual tribunal european după, Curtea Europeană după. Se poate rezolva. Acum, cu acestea fiind spuse, aș dori să-mi exprim emoția și sprijinul față de eforturile făcute de către petiționari, pentru că e un adevărat militantism democratic, un demers în favoarea drepturilor civice. Și nu s-au descurajat, au persistat pentru a avea o societate democratică ce uh, uh, le respectă drepturile. Și vreau să le mulțumesc pentru asta. Vreau să le, vă, să le spun că au fost foarte curajoși și au făcut bine că au avut încredere în Parlamentul European venind aici cu această petiție. Pentru că e clar că e vorba de o încălcare a unui drept absolut fundamental. De uh, o punere în pericol a democrației și a societății în care noi vrem să trăim. Și de aceea vreau să le mulțumesc pentru asta și să le spun că suntem foarte atenți, că e vorba de o temă crucială care nu poate fi uh, pierdută din vedere. Acum, cu acestea fiind spuse, cred eu că vorbim aici de mai multe aspecte simultan, care ajung la aceeași concluzie, dar care sunt totuși diferite. Mai întâi, E uh, situația aceasta dintr-o carte a lui Kafka, și anume că administrația face niște legi le aplică, deci ca și administrație publică, cu dorința ca drepturile uh, fundamentale să fie respectate, însă rezultatul este catastrofal și se ajunge la o situație foarte complicată. Și asta e clar că e o temă, aș spune așa, cu latura europeană, cu dimensiunea europeană. Dar dacă plecăm cu, de la ideea că se face intenționat acest lucru, așa cum a sugerat eventual colega Cabezon, uh, ca și cum și-ar dori administrația să vină și să submineze un drept atât de fundamental, atunci ar fi un adevărat dezastru. E bine, cu excepția acestui caz, cred eu că lucrurile pot fi rezolvate. Există un uh, mediator, există un ombudsman. Uh, Uh, trebuie să vedem în momentul în care administrația nu își îndeplinește îndatoririle față de cetățeni, aceasta poate fi trasă la răspundere. Și acum iată că ajungem la o a doua temă, care este de asemenea foarte importantă, și anume propria temă, propriu-zisă a acestui vot uh, din Spania, vot specific. Acum, nu vreau să justific niciun guvern, niciun partid, uh, nu apăr pe nimeni, nu vreau astfel de certulețe uh, de dar nu. Eu ce vreau să spun este că în ultimii 15-20 de ani guvernele din Spania au fost toate catastrofale și nu par să se îmbunătățească, indiferent. Și opoziția are exact același nivel. Bun, lăsând asta deoparte, problema este că votul acesta, uh, în spaniolă voto rogado, duce la discriminări între cetățeni. Adică trebuie să rogi administrația să te autorizeze să votezi, să-ți manifestezi intenția de a vota. Și așa cum a spus și Soledad, e o problemă, nu? Și cred eu că această situație trebuie să fie remediată urgent. Trebuie să fim atenți nu neapărat la cum anume lucrurile se desfășoară în practică, ci și la concept, ca idee, pentru că e un obstacol care înainte nu exista, care nu există în alte țări, Uh, spre exemplu, dacă vă uitați în Franța, da, există alegeri, sunt la consulată, este lista cu cine are drept să voteze și, în mod foarte clar, e, ești ajutat să votezi, nu? Deci noi, ca și cetățeni francezi, uh, ca și cetățeni spanioli, uh, suntem obișnuiți, avem dreptul să votăm și votăm. Și nimic mai mult, nicio complicație. Deci cred eu că aici trebuie să punem accentul. Petiția trebuie să rămână deschisă și noi, ca și Comisie PETI, trebuie să fim foarte atenți și să încercăm să cerem experților să analizeze această practică. Și poate că ar fi bine chiar să și eliminăm Una este când într-o democrație o persoană este discriminată uh, și alta este când o persoană spune, uitați, eu vreau să votez, vă rog, dați-mi voie să votez și persoana respectivă nu poate, nu poate să, să, să, să-și exercite acest drept. Deci eu v-aș sugera să supraveghem această situație îndeaproape și, așa cum spunea și colegii mei, S-a spus că noul guvern care uh, va intra în vigoare și um, va îmbunătăți lucrurile și bun, haide să zicem că am fi de acord și cu asta. Dar mă întreb eu, oare de ce Peti n-ar scrie o scrisoare nu către guvern, ci către Parlamentul spaniol, cerând ca în mod urgent această reformă să fie uh, dusă la bun sfârșit. Deci nu că din partea Parlamentului European, ci din partea Comisiei noastre, PETI, pentru a sublinia această problemă. Mie nu-mi pasă că e vorba de 2 milioane sau de 1 milion. Nu, deja o persoană discriminată e deja prea mult. Deci, fiecare vot contează. Deci noi putem fie să organizăm o întâlnire, fie să cerem legiuitorului spaniol să vină și să găsească o soluție față de această problemă care a fost uh, în mod clar prezentată și dovedită și care se referă la drepturile tuturor cetățenilor. Uh, nu numai cei care votează, și cei care doresc să voteze și nu pot. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul domnul Peterian. Mulțumesc, domnul președinte. Și eu uh, aș vrea să transmit o notă, un mesaj optimist petenților. E într-adevăr uh, adevărat că uh, că s-a creat piața unică și libertatea de circulație și deci nu e ceva neobișnuit ca cineva care trăiește într-o țară să aibă cetățenia altei țări. Uh, în al doilea rând, și nu glumesc, nu sunteți singuri, mai sunt și cetățenii altor state membre uh, care au aceleași probleme. Avem o petiție foarte asemănătoare din partea unor cetățeni din Marea Britanie, deci e o problemă care trebuie uh, eliminată. E o problemă. Dreptul de vot e la teme, ceva, o piatră de temelie pentru democrație. Avem deja scandalul uh, reprezentat de faptul că foarte puțini cetățeni s-au prezentat la alegeri în general, la vot, dar uh, acesta e un lucru separat. Și în al treilea rând, ambele părți și Parlamentul European și Consiliul uh, se ocupă de și uh, guvernul spaniol uh, se ocupă de o reformă a dreptului uh, electoral și uh, guvernul spaniol a recunoscut și el că sunt probleme. Deci, la nivel politic uh, s-a definit, s-a recunoscut care e problema și acum uh, deja s-au pus câteva lucruri în mișcare. E partea bună, e vestea cea bună. Acum, ce putem face noi, Comisia PETI? Pentru mine e clar că uh, putem să conexăm toate petițiile, nu doar de aceasta din Spania, să ne ocupăm, trebuie să co- coimplicăm și Comisia Iurii Aș vrea să existe și niște orientări uh, pentru toate țările europene, pentru alegerile europene și cele naționale, dar uh, există experți uh, care trebuie să se ocupe de aceste lucruri și Iarăși, un lucru clar pentru mine este că pentru guvernul spaniol uh, trebuie să fie informat despre petiție în spirit pozitiv, constructiv, iată, există această problemă, avem o petent, un petent, nu înțelegem, am înțeles că urmează să schimbați dreptul electoral, deci vă rugăm fiți atenți ca toți cetățenii să-și poată exercita dreptul la vot. Unde am eu îndoieli, a, e a treia concluzie. Putem închide uh, Uh, această petiție pentru că am uh, sesizat și Comisia de Resort, scriem și Guvernului Spaniol, putem face așa sau putem să o lăsăm deschisă. Eu mai degrabă aș înclina să o închidem, dar mai trebuie făcute niște lucruri, trebuie văzut și cu celelalte comisii cum facem, uh, dar oricum vrem să mulțumim petenților și îi rugăm să rețină că această problemă a fost adusă la cunoștința membrilor comisiei noastre, suntem conștienți de ea, dar uh, și, cum spuneam, uh, nu e vorba doar de Spania, e o problemă mai generală. Partea bună e că există piața unică, libertatea de circulație și uh, noi urmează să ne implicăm pe mai departe ca să ne asigurăm că cetățenii europeni au în continuare dreptul la vot. Mulțumesc, Peter. Permiteți-mi uh, să intervin acum ca membru al delegației spaniole, nu în calitate de președinte de ședință. Așa cum au spus și alții, inclusiv uh, Soledad Capeson, atunci când uh, a fost vorba de frauda electorală din insulele Baleare, s-a constatat că nu existau niște măsuri de control, niște mecanisme de garantare a faptului că nu se vor produce uh, fraude electorale. E clar că procedura trebuie îmbunătățită și când s-a adoptat noua legislație, chiar dacă în 70% din cazuri se putea vota pe, fără a avea costuri suplimentare, uh, pentru că existau facilități în 17 din cele 28 de state membre, e clar că totuși uh, procedura putea fi mai bună. Și în mod foarte clar petiția aceasta este binevenită pentru că putem îmbunătăți sistemul de informare, termenele, în așa fel încât sistemul să fie mai cuprinzător. Întotdeauna e loc și de mai bine și trebuie să recunoaștem eforturile importante uh, pe care trebuie să le facă guvernul spaniol. Deci, mai avem o altă petiție care urmează imediat în care un cetățean s-a mutat dintr-o țară în alta și, într-adevăr, dreptul său de vot nu mai este deloc garantat, uh, ceea ce nu e neapărat și situația statului spaniol. Bun, ceea ce vă propun eu acum este, după ce am ascultat pe toți uh, petiționarii, să facem un felul următor. Am uitat cu totul. Da, acum la final, petiționare, pot să ia încă o dată cuvântul, vă rog. Dar foarte pe scurt pentru că ne presează timpul. Vă rog. Thank you very much. I don't... Mulțumesc foarte mult. Nu mai am mare lucru de adăugat. Aș vrea doar să insist și să precizez încă o dată poziția mea. Mi se pare că nu e o problemă administrativă, ci mai degrabă una politică, de voință politică. Nu cred că avem destule experiență ca să constatăm că metoda nu funcționează. Ea a fost adoptată știind că nu va funcționa cu bună știință. Mi se pare că s-a creat o problemă politică. Poate că sunt și probleme administrative, dar mi se pare că, în primul rând, problemele sunt de natură politică. Dacă ne gândim la 2 milioane de spanioli uh, în străinătate și o reducere, o scădere a participării la vot cu 25%, înțelegem că e vorba de foarte mult uh, înțelegem că și administrativ pot apărea probleme. Și în cazul meu, eu trăiesc aproape de cea mai mare stație de vot din Helsinki, din capitală. Stau într-un cartier destul de central, sunt aproape de instituție și mi se pare greu de crezut că s-a pierdut corespondența așa pe, pe drum. Uh, Cred că totul se poate rezolva printr-o decizie politică, prin recunoașterea faptului că sistemul nu funcționează și că e nevoie de un sistem nou. Insist, deci, asupra faptului că Europa poate ajuta în această situație. Nu mi se pare că e doar o problemă internă a Spaniei trebuie garantate tuturor drepturile de eh, vot, drepturile electorale. Dacă Europa ar da dovadă de unitate în acest sens, cred că ar fi bine. Și mulțumesc pentru că m-ați încurajat. Bun, foarte bine, mulțumesc. Vă propun să facem în felul următor. Ce părere aveți? Mai întâi, să trimitem o scrisoare autorităților spaniole, așa cum s-a sugerat într-una din intervenții, și să explicăm explicăm care este problema, cerând să se ia măsuri pentru a îmbunătăți situația. Și, de asemenea, să trim, uh, trimitem o scrisoare și către Comisia pentru Petiții din Congresul Spaniol, uh, Uh, în așa fel încât să transmitem și acolo îngrijorarea noastră. Deci omologul nostru, dar din, uh, din uh, Spania. Și apoi să cerem Comisiei Constituționale și vom vedea asta împreună cu secretariatul, dacă ne poate da un aviz de pe această temă, în așa fel încât să-l abordăm din latura, din perspectivă europeană. Vi se pare bine? Bun, mulțumesc! Da, mulțumesc, doamna președinte. Sunt de acord, spune doamna Besera, cu tot ceea ce ați uh, subliniat, dar aș dori să știu dacă e posibil să cerem Comisiei Europene ca în uh, turnul acesta, rândul acesta de contacte pe care îl va avea cu statele membre, să facă acest lucru în mod armonizat și să includă și Spania în rândul acelor țări care primesc comunicații, pentru că n-a fost cazul înainte. Bun. Vom face și acest lucru. Angela, vă rog. se entiende que queda abierta, ¿no? Deci petiția rămâne deschisă, da? Evident, da, rămâne deschisă și vom, uh, o vom lăsa deschisă până când vom primi un uh, răspuns pentru toate aceste patru demersuri. Mulțumesc foarte mult petiționarilor. Și vă propun să trecem la următoarea petiție. E vorba de 1292-2015, numele lui Jorgen Torbal, danez, privind cetățenii danezi care își pierd dreptul de vot la alegeri după ce s-a mutat din Danemarca. Petiționarul cred că nu este, așa că vă propun să trecem direct la uh, prezentarea comisiei. Are cuvântul doamna Hapalopoulos. Nu. Monica, perdon, nu este Harry. Monica, adelante. Da, mă iertați, până doamna președinte, nu, Monica are cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, Danemarca e unul din statele membre care privează de dreptul la vot uh, cetățenii care se mută în străinătate. Nu le permite deci să mai voteze atunci când își au reședința în altă țară. Nu pot decât să reiterez intervenția făcută mai devreme pe tema petițiilor spaniole. Comisia acordă importanță deosebită drepturilor electorale dar iarăși mă tem că trebuie să repet, Comisia nu are competențe generale de a interveni atunci când este vorba de alegerile naționale. Așa cum vă spuneam deja, tratatul conferă competențe de stabilire a unor reguli de participare la alegerile pentru Parlamentul European și alegerile locale pentru cetățenii care și-au exercitat dreptul la liberă circulație, dar nu când e vorba de alegerile naționale. Deci nu pot să trag decât aceeași concluzie ca și mai devreme, că aici nu există o încălcare a legislației europene. Mulțumesc! Adelante, Margarita. Are cuvântul Margareta Aucan. Cu microfon, vă rugăm. Eh, Mulțumesc. Constituția daneză e cât se poate de clară. Dacă nu ai drept de vot în Danemarca, dacă ai reședința permanentă în altă țară, ți-ai pierdut dreptul de vot, pentru că Trebuie să votezi acolo unde plătești impozite. Totuși, pot să spun că uh, lucrurile nu se vor schimba. Ar trebui schimbată Constituția. Așa că ne ocupăm de posibilitatea ca cetățenii să aibă o dublă naționalitate. Cineva mi-a spus că petiționarul trăiește în Elveția. În Elveția mă întreb, mai ai dreptul să votezi în cadrul alegerilor pentru Parlamentul European? Pentru că am impresia că dorește să păstreze și acest vot. Dacă s-ar fi aflat pe teritoriul Uniunii, n-ar fi probleme, dar dacă în Elveția Mă întreb care e situația. Probabil că nu mai poți vota pentru alegerile europene dacă ești din Elveția. Se poate? Și în fond tu propui să se mențină deschisă sau să o închidem uh, petiția? Cum facem? Închidem? De, lăsăm deschisă? Cum? Så umiddelbart ser ikke ud, som om det har nogen mulighed for at kunne blive... Ei bine, se pare că nu ne putem ocupa noi pentru că ar fi vorba de o modificare a Constituției daneze. Și putem să ne luăm gândul de la așa ceva. E fără șansă de reușită. Dar dacă există vreo posibilitate să-i acordăm acestui cetățean dreptul de a vota pentru europarlamentare, chiar dacă nu e într-un stat al lui, mă rog, nu știu M-ar surprinde să poți trăi într-o țară din afara Uniunii și în continuare să poți vota pentru europarlamentare. Eu aș vrea să aflu care e situația. La señora Pitera, adelante. Doamna Pitera. Mulțumesc. To nie jest temat, to nie jest zagadnienie, które... Mulțumesc, doamna președinte. Aici nu e vorba de o în care Uniunea Europeană să poată interveni. Cu toate acestea, aș dori să vă amintesc că Nu e ca și cum Parlamentul European nu s-ar fi ocupat niciodată de această temă. În uh, anul trecut am avut o, revizui, o rezoluție în ceea ce privește reforma legii electorale în uh, Uniunea Europeană, precum și uh, în ceea ce privește dreptul electoral. Deci sunt aspecte care au uh, atras atenția deputaților uh, europeni și cred eu că această uh, Uh, petiția ar trebui să fie închisă, pentru că dacă o lăsăm deschisă, nu vom mai schimba nimic. Parlamentul European se ocupă deja de acest subiect. Parlamentul European analizează deja acest dosar. Comisia AFCO, de asemenea, uh, este implicată și vreau să amintesc faptul că e un subiect discutat în Parlamentul European și asta de mulți ani de zile. Gracias. Pues, sí, Mulțumesc foarte mult. Margaret, te rog. You know, uh, Acum o să vorbesc în engleză bănuiesc că nu ai dreptul să votezi pentru Parlamentul European dacă nu ești pe teritoriul Uniunii. E corect? Dacă nu există acest drept, sunt surprinsă că a fost considerată admisibilă această petiție, pentru că dacă se referă numai la Constituția daneză și un drept de vot pentru Uniunea Europeană în afara Uniunii, eu rămân perplexă și pun această întrebare, pentru că a fost considerată admisibilă petiția. Trebuie să existe un temei pentru care a fost admisă. E foarte diferită din punctul meu de vedere de celelalte petiții. Eh, Bun, foarte bine. Acum, plecând de la intervențiile făcute de colegi, putem încheia, închide această petiție, dar aș vrea să se noteze faptul că vom trimite o scrisoare reprezentanței permanente a Danemarcei la Uniunea Europeană pentru a explica tot ceea ce a spus și uh, Margaret. Și vom transmite, evident, uh, și petiționarului uh, și scrisoarea și răspunsul pe care îl vom primi. Bun. Vă propun să trecem la următoarea petiție, 0171-2016, prezentată de Michael William Mansfield, cetățean britanic privind drepturile de vot ale cetățenilor UE atunci când aceștia sunt rezidenți și au rezidența fiscală în altă țară UE. Petiționarul nu este de față, însă vom da cuvântul comisiei. Monica, te rog. Thank you very much. Mulțumesc, doamna președinte. Din câte văd eu, comisia încă nu a fost solicitată, nu i s-a cerut să răspundă în scris, așa că nu pot decât să iau notă de sugestia făcută de petiționar și anume de a acorda drepturi de vot și cetățenilor care locuiesc în străinătate într-un alt stat membru decât țara de origine, astfel încât să poată participa la alegerile naționale. Deocamdată atât pot să vă spun astăzi. Mulțumesc. Alguna intervenție? Dorește să intervină cineva? Pues eh, entendemos que como es el, es el mismo caso que hemos... Bun. Așa cum am spus și în cazul precedent, atunci vom închide această petiție, da? Bun, astfel vom face. Vă propun să trecem la următorul punct. E vorba de grupul de lucru pentru aspecte legate de bunăstarea copiilor. Uh, petiției privind deciziile luate de Jugendamt, Oficiul German de Asistență Socială pentru Copii și Tineret. Și avem un uh, raport, avem un grup de lucru pe acest subiect, deci avem un raport din partea președintei grupului, acestui grup de lucru și apoi vom da cuvântul deputaților. Mai întâi Eleonora Evi are cuvântul pentru că ea este președinta acestui grup de lucru. Vă rog. Grazie, președinte. Eu ringrazio Petitioner... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, autorităților germane uh, care ne onorează cu prezența și mulțumesc și petentului. Această problemă a Oficiului German pentru Copii și Tineret, Jugendamt, Mm, ne-a mai uh, preocupat pentru că de-a lungul timpului am avut mai multe petiții legate de acest subiect. Obiectivul grupului nostru de lucru a fost să analizeze situația pentru a vedea cum putem să îmbunătățim uh, situația existentă. În uh, prezența uh, unor experți, uh, cu ocazia ultimului grup uh, de lucru, uh, am uh, identificat mai multe aspecte. Unul dintre experți, uh, Marinela Colombo, a insistat asupra caracterului specific al uh, dreptului familiei din Germania, uh, unde există situații juridice aparte, care nu pot fi regăsite în alte sisteme administrative sau juridice europene. De exemplu, dreptul uh, de custodie din dreptul uh, civil uh, german, așa numitul Zorgerecht, chiar dacă dreptul Uh, deci uh, așa numitul Zorgerecht din dreptul german nu poate fi comparat cu uh, dreptul de custodie din alte, din alte situații juridice. Și astfel, această diferență între sistemele juridice poate duce la o situație de conflict, mai ales în cazul unor familii care nu au naționalitatea germană. Cu ocazia acestui, acestei reuniuni am încercat să vedem cum Uh, această relaționare juridică specifică face parte din dreptul uh, european. Curtea de Justiție Europeană și Curtea Drepturilor Omului protejează acest uh, drept. Deci, având în vedere rolul Jugendamt în cadrul acestor proceduri familiale, poate că am putea vorbi de o încălcare a legislației publice europene. Doamna Baudin avocată a revenit asupra problemei dreptului minorilor și asupra dreptului la apărare în uh, procesele din Germania legate de dreptul familiei. Pe baza petițiilor primite și pe baza uh, avizelor experților la care m-am referit înainte, aș dori să revin asupra aspectelor principale care au uh, fost evidențiate în urma acestei anchete. Și sper că autoritățile, reprezentanții autorităților germane care se află în sală să ne explice mai exact cum stau lucrurile. Um, în primul rând, problema statisticilor. Statistici care există la nivelul federal și la nivelul landurilor din Germania statistici care ar uh, putea să vedem care este naționalitatea părintelui care de obicei obține, um, uh, obține custodia minorului respectiv. De ce nu există astfel de date statistici? Cred că ar fi foarte util dacă autoritățile din Germania ar uh, lansa o, o anchetă în acest domeniu. Deci aș dori să invit autoritățile germane să ne transmită datele obținute uh, nouă comisiei noastre. De asemenea, din diversele uh, petiții citate, uh, a reieșit faptul că acest oficiu pentru copii și tinere din Germania, Jugendamt, uh, e văzut ca fiind sub tutela unei, unei organizații care regrupează cele 16 lanturi germane. Apoi se pare că acest Jugendamt Uh, intervine și uh, la nivel uh, local, dar intervine și cu ocazia unor întruniri organizate anual. Deci ia poziție Trebuie, de asemenea, să înțelegem și cum funcționează acest oficiu pentru copii și tinere din Germania care sunt uh, instanțele cu care cooperează. Apoi să vedem uh, uh, care sunt asociațiile care îi sunt afiliate, care este bugetul, apoi personalul, schema de personal a acestui oficiu. Deci am dorit să obținem mai uh, multe date statistice și în acest domeniu, dar și uh, în ceea ce privește numărul de uh, minori de care se ocupă uh, Jugendamt anual. Jugendamt uh, e uh, parte a oricărei proceduri familiale în conformitate cu codul social alman uh, uh din Germania uh, la articolul 8. Deci uh, și Jugendamt are chiar uh, o funcție de al treilea părinte, de uh, tutore uh, atunci când, uh, chiar în situațiile în care părinții își uh, exercită drepturile părintești asupra copilului. E o situație complet diferită de uh, cele din celelalte state membre. Deci dacă dorim să înțelegem mai bine situația, trebuie să știm exact în ce moment oficiul acesta transmite recomandările sale unui judecător, de exemplu. Așa cum s-a spus, judecătorul uh, nu are altă opțiune decât de ce este obligat să uh, țină cont de aceste recomandări, să le dea curs. Se pare că Jugendamt uh, e răspunzător și de executarea unor decizii judecătorești și le poate interpreta în mod mai mult sau mai puțin restrictiv sau um, extins. Executarea acestor uh, hotărâri necesită însă foarte mult timp, ceea ce este o încălcare a dreptului uh, justiției, uh, de a beneficia de o uh, justiție în termeni uh, rezonabili. Deci am dorit să știm uh, în ce mod autoritățile din Germania pot interveni pentru a uh, evita încălcări ale unor drepturi care sunt drepturi fundamentale noi am mai uh, constatat un aspect, respectiv faptul că Jugendamt poate să emită decizii juridice în legătură cu măsurile temporare care trebuie adoptate înainte de executarea unei, uh, judec- unei uh, hotărâri judecătorești. Deci fără a ține cont de situațiile specifice ale familiei respective. Aș dori să știu dacă unul dintre uh, cei doi părinți poate să conteste aceste măsuri sau uh, imediat sau că dacă e obligat să uh, aștepte audierea care mm, situația are loc după luni de zile, când situația deja este de mult instalată. Apoi, acest oficiu Eh, se pare că poate, poate să evalueze competențele judecătorilor și eh, deciziile lor în ce privește dreptul familiei. A dorit să știu dacă eh, cariera magistraților, a judecătorilor poate fi astfel influențată. S-a vorbit și despre audierea minorilor în Germania. audierile pot începe uh, chiar de la vârsta de 3 ani, spre deosebire de ce se întâmplă în alte state europene. Aceste audieri nu sunt însă înregistrate. Și de altfel nici părinții și nici, nici avocații părților nu pot participa la această audiere. Părinții nu primesc decât o, uh, un rezumat uh, al acestor audieri. Apoi, în ce privește uh, recunoștința deciziilor uh, uh, judiciare, știți că este sistematic refuzată în situațiile din Germania când minorii nu sunt audiați, chiar dacă aceștia sunt foarte mici. Acum aș dori să revin la interpretarea dorinței copilului, bunăstării copilului, un alt subiect un alt subiect uh, controversat. Care este baza uh, pe care, în baza, deci care este um, suportul pe care se bazează uh, acest Jugendamt? Noi, în conformitate cu drepturile fundamentale, dreptul familiei de a-și crește copiii ar trebui să fie garantat, respectat. De exemplu, dacă dreptul părintelui de a-și vedea copilul uh, este încălcat, uh, aceasta trebuie să se facă uh, pe baza unei, unui pericol dovedit pentru copii și nu doar pe baza unor, unor prezumții. Adesea, petenții spun că aceste proceduri specifice statului german încalcă drepturile părinților și ale copilului. Uh, autoritățile germane spun că aceste proceduri, în Weinstand, uh, uh, au ca scop menținerea copilului sub incidența dreptului german Uh, copilul, de exemplu, este astfel privat de contactul cu părinții, cu cultura și cu uh, limba părinților. Această procedură permite Oficiului German pentru Copii și Tineret uh, să adopte uh, măsuri adesea uh, prea constrângătoare. Ar trebui să ni se explice dacă părinții au posibilitatea de a face apel sau de a contesta astfel de măsuri în, cadrul, în cazul unor minori uh, care au dublă cetățenie, care locuiesc în străinătate, aș dori să știu dacă uh, uh, copiii aceștia beneficiază de uh, măsurile prevăzute de către Jugendamt. Și, în fine, o altă problemă, cea a uh, traducerii. Tribunalele germane nu traduc actul de notificare, uh, care nu este publicat, nu este uh, Uh, publicat decât în limba germană, atât în procedurile judiciare cât și în procedurile extrajudiciare. Vă reamintesc că este vorba de uh, un copil care are dublă cetățenie. câteodată notificarea nu este tradusă nici măcar în uh, limba statului care uh, face obiectul notificării. Dacă destinatarul uh, se opune și cere o traducere, instanța germană îl obligă pe destinatarul respectiv să plătească cheltuielile de traducere. Deci, iată, avem de-a face cu o încălcare a regulamentului 1393 din 2007. Și Aș dori uh, să ni se aducă precizări suplimentare. Pentru că astfel de precizări ar ajuta activitatea grupului nostru de lucru. Membrii del working group care au solicitat. Mulțumesc foarte mult uh, aceste eforturi uh, derulate în uh, grupul de lucru și văd că și doamna Pitera a cerut să ia cuvântul. Vă rog. Dziękuję Pani Przewodnicząca. <clears throat> Obawy związane z, z funkcjonowaniem Jugendamtu są podnoszone w petycjach skierowanych do Parlamentu Europejskiego. În legătură cu funcționarea acestui Jugendamt mai sunt și alte petiții și întrebări adresate Parlamentului European. În aprilie 2016 s-a purtat uh, și în plenară o discuție în Parlamentul European uh, despre bunăstarea și interesul superior al copilului și încurajarea uh, acest, sau crearea de condiții propice pentru acestea. În noiembrie 2011 am avut o ședință și o conferință la Berlin, tot Uh, în legătură cu această tematică și s-a constatat că nu se încalcă legislația europeană de către uh, autoritățile germane, acest Jugendamt, nu se discriminează împotriva părinților care au altă naționalitate și nu s-au adus probe credibile care existau astfel de uh, discriminare petițiile în ceea ce privește funcționarea acestui Jugendamt um, vizează următoarea întrebare. Cum se pot impune restricții uh, la um, ale dreptului de a-și crește copiii pentru părinții care nu au naționalitate germană. Reprezentanții Jugendamt au venit cu probe legate de felul în care se fac audierile copiilor, în sensul că de fapt, procedurile nu sunt suficiente pentru a garanta interesul superi- respectarea interesului superior al copilului. Uh, doamna comisar Reding uh, s-a adresat uh, în continuare autorităților germane și s-a arătat că există în regulamentul Bruxelles 2 diferite posibilități în legătură cu recunoașterea sau nerecunoașterea drepturilor părinților cu altă cetățenie, mediere, audiere a minorilor și așa mai departe. nu e suficient să existe o singură hotărâre în legătură cu drepturile copilului și uh, nici accesul la documentele necesare nu a fost întotdeauna garantat, astfel încât nu a putut fi constatat clar dacă s-au încălcat drepturile copiilor. Uh, din Germania și dacă Jugendamt e o instituție prea politizată și dacă procedurile sunt suficient de juste. În plus, uh, trebuie să se facă mai multe pentru a găsi uh, datele care să demonstreze care e situația pentru părinții străini și S-au uh, invitat și experți, uh, juriști din Franța și Italia care s-au pronunțat în legătură cu procedurile Jugendamt. Uh, doamna Colombo a introdus și ea o petiție pe care apoi a retras-o pentru că i s-a reproșat că nu ar fi obiectivă, că ar fi părtinitoare și care avea un interes privat în această chestiune. Apoi Petiția a fost reluată. Deci sunt 24 de petiții în legătură cu Jugendamt, care au fost depuse în luna mai, în prezența unui reprezentant al Comisiei pentru Petiții. Am hotărât să lăsăm deschise aceste petiții și să vedem uh, ce lămuriri, ce precizări uh, mai aduce Comisia Europeană. și se mm, așteaptă și o precizare legată de regulamentul uh, Bruxelles 2. S-a transmis o scrisoare și Bundestagului și acum, după consultări publice, regulamentul Bruxelles 2 uh, va fi uh, revizuit, deci s-au cerut diferite păreri și în aceste analize în ultimii cinci ani Comisia Europeană s-a adresat Comisiei pentru Petiții din Parlamentul European cu dorința de a fi uh, ajutată. Deci, uh, trebuie să fie sprijinită în sensul că ar trebui să se prezinte dovezi că în anumite proceduri s-au încălcat uh, dispozițiile uh, Uniunii. În ceea ce privește uh, drepturile copiilor, um, în cazul căsătoriilor uh, între cetățeni din mai multe din state diferite, avem și Convenția de la Haga. Deci am la dispoziție și corespondența dintre doamna comisar Reding și ministrul de resort din Germania, în care se poate vedea direct cum se desfășoară procedurile. Din păcate, doamna parlamentar citește foarte repede și este rugată să citească mai încet își cere și scuze și continuă. Uh, hotărârile care se iau în legătură cu uh, încadrarea copiilor în anumite instituții sau dreptul de vizită nu țin de competențele Uniunii. Uh, cart, Carta drepturilor omului, Carta europeană, spune care sunt drepturile cetățenilor, respectiv copiilor, dar statele membre sunt cele care se ocupă de transpunere, de implementare efectivă. Și dacă sunt uh, probleme de nerespectarea drepturilor, uh, cetățenii trebuie să se adreseze curții de la Strasburg. S-a spus de asemenea că măsurile din Bruxelles 2A nu au suficiente și Comisia Europeană uh, a precizat că acum uh, nu mai poate interveni în ceea ce privește uh, procedurile autorităților naționale. Ar mai exista și mandatul european de arest, însă trebuie apreciată proporționalitatea în fiecare caz atunci când ar urma să fie folosit acest mandat european de arest. Petenții uh, sunt de părere că jurisprudența germană nu respectă Bruxelles 2A și că nu se recunosc uh, um, reglementările privind uh, pensiile alimentare, de exemplu, pensiile de întreținere. Um, și se arată că locul unde trăiește copilul este cel uh, mai important pentru stabilirea reglementărilor aplicabile. Asta am primit din partea Germaniei. În ceea ce privește dreptul uh, la custodia copiilor, de vizită, uh, dreptul la vizită pentru uh, copiii născuți în, în cadrul sau în afara căsnicilor, toate acestea sunt reglate de statele membre și um, uh, autorii petiției uh, au arătat că au fost uh, invitați să își exercite toate căile de atac. Dar dacă drepturile de bază nu sunt respectate, abia după ce s-au adresat instanțelor naționale, pot să meargă la Curtea Drepturilor Omului de la Strasburg. Iar în special în legătură cu Bruxelles 2A, există o problemă legată de jurisprudență, adică punerea în aplicare, implementarea uh, hotărârilor, executarea hotărârilor dintr-un stat membru este prevăzută în acel regulament și trebuie respectată. Îmi cer scuze pentru faptul că am citit foarte repede. Mulțumim, spune și doamna președinte. Doamna președinte, merci au petitionnaire ici le... Domnul Eduard Martin, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult colegilor. Eu nu o să joc acum jocul lui politic corect. Cred că trebuie să spargem buboiul, cred că trebuie să spunem pe șleau că unora le place, că nu le place. Noi uh, am vrut uh, să lansăm acest grup pentru că de ani de zile mulți uh, părinți care nu au naționalitatea germană ni se adresează și care ne spun, se plâng că drepturile lor nu sunt respectate și ajungem aici la un totem, pentru că e vorba vorba de o instituție, Jugendamt. Când vorbești de drepturile copilului din Germania, e un subiect foarte serios care intimidează uh, pe mulți, inclusiv pe reprezentanții unor guverne. Uh, le-am adresat, ne-am adresat uh, acestor guverne, am spus că, iată, noi considerăm că este o situație inadmisibilă și chiar mulți miniștri spun că nu ne atingem foc, e un dosar, dosar sensibil. Să vedem însă ce se ascunde în spatele lui Jugendamt, a dreptului german. Noi nu atacăm dreptul german german, nici vorbă. Trebuie să încercăm să garantăm uh, dreptul tuturor, uh, al părinților și mai ales al copiilor bunăstarea copilului s-a spus, a repetat acest lucru și de fiecare dată uh, ni se amintește acest lucru. Dreptul copilului e de a da drept, copilului respectiv posibilitatea și dreptul de a putea să se bucure, să beneficieze de cei doi părinți. Ori în uh, cazurile și petițiile care ne fac obiectul atenției e cam rar. Vă reamintesc că petenții care uh, vin la noi, care sunt disperați, uh, care sunt, uh, nu mai, nu mai știu ce se întâmplă cu copiii lor, nu e decât această vârful icebergului, pentru că există foarte mulți părinți care nici măcar nu-și cunosc drepturile și care nu ni se adresează pentru că, vă reamintesc încă o dată, este un subiect sensibil. Și apoi constatăm că atunci când Uh, deci, deci ce, ce impune Jugendamt? Este pensia alimentară pentru părintele care nu are uh, naționalitatea germană, inclusiv prin lansarea de mandate internaționale, când părintele refuză să plătească pensi, uh, pensia alimentară. Dar copilului se refuză accesul la limba, la cultura părintelui respectiv. Îmi pare rău, dar încă o dată sparg buboiul. Uh, pentru, credem că pentru Jugendamt uh, nu sunt decât părinții uh, germani care sunt sunt părinți buni. Ceilalți nu au această competență, această calitate, iubirea părintească uh, atât de uh, necesară în interesul copilului. Dar problema, și s-a spus acest lucru, trebuie să ne punem întrebarea, interesul copilului primează sau interesul, uh, interesul statului? Pentru că se vorbește de al treilea părinte, uh, care ar fi statul respectiv, și deci uh, aș, ar trebui să ne punem întrebarea, în ce, constă drepturile copil, în ce constau drepturile copilului, bunăstarea copilului? Trebuie să ținem cont de un singur lucru și tot restul, îmi pare rău că merg cam pe șleau, totul e vorbărie goală, tot ce contează, singurul lucru care contează este bunăstarea copilului și spun acest lucru sus și tare. Nu putem vorbi de uh, drepturile copilului sau de bunăstarea lui dacă nu poate să-și vadă unul dintre cei doi părinți. Bineînțeles că dacă se dovedește pericolul pe care un părinte îl poate reprezenta pentru un copil, e o altă situație. O acceptăm. Dar atunci când îi se interzice unui copil să-și vadă un părinte, uh, se încalcă în mod flagrant valorile europene. Muy bien, tiene la palabra ahora en nombre del grupo B. Mulțumesc și în numele verselor Tatiana. Yes, thank you. Mulțumesc. Aș dori în primul rând să mulțumesc uh, petenților pentru că ni se adresează și aș dori să încurajez să opteze pentru noi uh, piste. Sper ca noi, în Uniunea Europeană, să avem astfel de noi uh, piste. Am adoptat uh, recent un raport pregătit de către Comisia Libe, mai ales de către colega Interveld, în legătură cu înființarea unui nou organism care va analiza situația pe țară uh, în ce privește o potențială încărcare a drepturilor omului și a cartei uh, privind drepturile omului. Și eu sper din suflet și acest uh, raport a fost conceput tocmai pentru a rezolva această problemă a conflictului de prevederi așa, articolului 51 din uh, tratate, știți că stipulează că nu putem să ne amestecăm uh, dacă nu e vorba de o competență europeană. Și de asemenea, avem și directiva orizontală cu privire la uh, nediscriminare. Dacă această directivă ar fi cu adevărat aplicată, atunci discriminarea în baza limbii și a naționalității s-ar aplica uh, și în uh, domeniile sociale și nu numai în ceea ce privește ocuparea. Și, de fapt, așa stau lucrurile. Problemele legate de familie, de copii uh, și situația Jugendamt sunt chestiuni sociale. Aș dori, deci, să mă refer la propunerea doamnei Pitera de a uh, deferi uh, problema Curții Europene cu privire la drepturile omului. Da, poate că e o opțiune, dar în ceea ce privește situația familiei, mai ales a copiilor, astfel de proceduri iau cel puțin 2 ani. Copiii nu pot aștepta. Destinul lor va fi stigmatizat. Destinul lui copiilor poate fi marcat definitiv dacă s-ar lua o decizie în numele unui părinte prin încălcarea drepturilor celuilalt uh, părinte. Trebuie să ținem cont și de aceste aspecte și noi Uh, vă propun Comisia de Petiții să menținem deschisă această petiție și să vorbim, să încercăm să dialogăm și cu, național, cu autoritățile. Știți că a avut loc uh, vizita noastră de informare, nu s-a uh, schimbat nimic între timp, dar poate că ar trebui să mai organizăm o astfel de vizită de informare, să luăm o hotărâre. Mulțumesc foarte mult și acum trecem la petiționari pe care îi voi ruga, pentru că ne presează timpul și sunt mai mulți la număr, și ca fiecare să intervină maxim 3 minute. Alan Jolie, vă rog. Petiția 984 bară 2012, vă rog. Oui, alors c'est euh, Madame Delphine Pagot qui va euh, lire mon intervention. Doamna Delphine Pagot va citi intervenția mea pentru că eu sunt nevăzător. Bună ziua! Aș dori în primul rând să vă reamintesc că anul trecut uh, Uh, mi s-a propus să răspund la scrisoarea de la Ministerul de Justiție din Germania doar cu câteva zile înainte de reuniune. Cu toate acestea, Ministerul a răspuns uh, cu un an înainte de această reuniune. Uh, astăzi, cu trei zile înainte de această reuniune la care am uh, reușit uh, să mă exprim, am primit o scrisoare din partea Comisiei în limba engleză care mă informează că petiția mea urmează să fie respinsă și că mai târziu voi primi o traducere în limba uh, franceză. Mi-e greu să înțeleg acest lucru. Explicația mi-a fost trimisă în limba engleză. Aș dori să mi se explice de ce se procedează astfel. Din 2012, petiția mea a fost considerată uh, uh, admisibilă și astăzi Ministerul German mă anunță că nu este uh, admisibilă pentru că nu e o competență germană. Aș dori să vă reamintesc că această nuvele, această veste bună uh, a fost, mi-a fost anunțată de către un funcționar de la tribunalul de la München, unde se tratează uh, cauza respectivă. Uh, apoi mai există și petițiile depuse de către uh, cetățenii germani împotriva Danemarcei. Mi-amintesc că anul trecut eurodeputații uh, nemți ne-au spus că aceste petiții nu țin de competența Uniunii Europene și spuneau același lucru de către, în legătură cu, competițiile, cu petițiile din Germania împotriva Danemarcei. Aș dori să mi se explice uh, care este soluția pentru care se va uh, opta astăzi, pentru că, iată, Germania respinge o, o, o petiție care o visează direct. Aș dori acum însă astăzi să transmit uh, grupului de lucru și comisiei un memoriu în reacție la uh, petiția adresată din septembrie 2013 uh, în dosarul uh, de către doamna Masuni, președinta Comisiei de Petiții din uh, Ministerul uh, din, uh, de Resort din Germania. În acest memoriu am încercat să arăt că Ministerul German este de reavoință dar am contestat uh, și uh, competențele uh, juraților și a psihologilor numiți în Germania. Bineînțeles că toată această expertizare costă câteva mii de euro pentru părinții care nu au naționalitatea germană. Deci, din punctul meu de vedere, este aici un conflict de interese. Uh, sper ca grupul uh, de lucru și comisia să analizeze articolele de presă și uh, rapoartele psihologului Leiner, psiholog german de renume internațional, care figurează la dosar. Mulțumesc! Eh, siguiente peticionario es Lionel Gilberti. Trecem acum la următorul petiționar pentru următoarea petiție. Vă rog. Madame la Présidente. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați, 17 pagini. Aș dori să, salute, să, să salut, uh, în primul rând, miile de victime ale Jugendamtului uh, și, doamnelor și domnilor deputați, am venit aici pentru a vă cera două, cere două lucruri. În primul rând, să nu mai subestimăm problema foarte gravă a așa numitului Kinderklau, o problemă uh, reală în Germania, și apoi să ținem cont de riscurile cărora ne expunem atunci când noi venim să depunem mărturie, având în vedere că miza politică și economică este imensă pentru Germania. Kinderklau este un cuvânt german care uh, înseamnă pur și simplu furt de copii. Acest termen nu a fost inventat. Dacă vă uitați pe Google, uh, veți vedea că există sute de pagini și de filmulețe video care uh, au ca obiect acest uh, termen, Jugendamt. Îi rog pe interpreții să nu traducă anumite termeni, uh, anumite termeni de, precum uh, Jugendamt, uh, Beistandschaft și Kindeswohl, pentru că aceste termeni au, au o semnificație foarte precisă. Și dacă am traduce în mod aproximativ aceste, aceste, aceste cuvinte, am creat și mai multă confuzie. Este acesta principalul motiv pentru care diversele comisii care au analizat această problemă înaintea noastră nu au reușit să înțeleagă care este cu adevărat problema mi se spune că trebuie să, uh, să sintetizez. În 2011 am avut un document de lucru, uh, domnul Peter Iar, uh, ni l-a fluturat spunând că Jugendamt, problema aceasta a fost deja soluționată. În decembrie 2011, un articol difamator, de patru pagini uh, apărea în ziarul Der Spiegel împotriva unei asociații uh, a părinților Uh, domnul Rainer Wieland în 2012 a insult, l-a insultat public pe domnul Carer la Parlamentul European spunând că este un adevărat criminal și ceilalți uh, părinți victime sunt, uh, uh au fost numiți uh, ca complotori. Nimeni nu a protestat. În uh, ianuarie 2012 mai multe posturi germane au difuzat reportaje calomnioase. Uh, Opinia publică din Germania a fost, iată, bine pregătită. În februarie 2012, parchetul de la München a convocat parchetul de la Milano la Eurojust, la invitația uh, magistratului german de la Haga. În noiembrie 2011 uh, s-a făcut uh, dovada faptului că procurorii din Germania uh, au condamnat-o pe doamna Colombo și pe mama sa la 80 de ani de închisoare sa de 80 de ani la 15 luni de închisoare. Îmi cer scuze. A fost lansat de asemenea un mandat de arestare preventivă împotriva doamnei Colombo. Între februarie 2012 și mai 2012, părinții petiționari au fost pus sub ascultare telefonică în Grecia, în Italia și așa mai departe. Au fost puși sub urmărire de către comisarul Obermeier. În aprilie 2012, doamna Heinz, o americană, a fost închisă la Roma în uh, iulie 2012, după alegerile din Franța, o serie de mandate de arestare au fost lansate de către domnul um, uh, împotriva domnului Care, împotriva mea, domnului uh, Gigu, domnul Teodorakis, cetățean din Grecia, doamna Kalina, cetățeancă germană, care a fost închisă în Germania în condițiile în care Germania, în mod normal, nu-și extradează resortisanții. Apartamentele Uh, celor care ne susțin în Germania, Franța, în Italia au fost um, vizitate de către poliția, persoanele respective au fost amenințate, au fost intimidate. În iulie 2012, domnul Carer a fost uh, arestat, a fost închis și a fost estradat. În octombrie, domnul Girberti, adică eu, uh, am fost închis și apoi am fost plasat sub controlul judiciar. Nu am mai putut merge la München. Apoi Angelica Nussbergel uh, la München a refuzat extradarea. În februarie 2013, doctorul Jigu a fost arestat cu un mandat de arestare european. Parchetul de la München a retras o ordonanță penală uh, pentru a crea o altă ordonanță în mod artificial în ladul Bavaria în, uh, sub acuzația de asociație de răufăcători. În iunie 2013, domnul Carrera a fost condamnat la patru ani de închisoare fără nicio probă, fără nicio dovadă. Uh, acuzația tot uh, asociație de răufăcători. Doamna Calina a fost și ea condamnată la doi ani de închisoare. 4 uh, ani pentru domnul Care, care a fost expulzat, uh, nu poate să intre în Italia, 2 ani pentru doamna Calina, 15 luni pentru doamna Colombo și, doamna, și mama sa, doamna, 15 luni pentru doamna Porchepsovici, o lună pentru doamna Heinz, 20 de zile pentru mine. Mandatele de arestare au fost suspendate și anulate, zeci de mii de euro au fost uh, risipite în costuri de judecători și de judecată. Uh, faptul că Parlamentul European nu a tratat uh, subiectul nostru la timp ne-a costat deja destul de mult. Dar uh, partea cea mai gravă e următoarea. Avem în posesia noastră documente publicate din greșeală de către parchetul de la München, care spunea că această acuzație de asociație de răufăcători nu este decât prima fază a complotului. Urmează a doua fază, membrii CD ar trebui să fie extradați de la München și în baza acestei uh, acuzații de asociație de răufăcători uh, ar trebui să fie condamnați pentru atentat la securitatea statului german. Mulțumesc! Și următorul petiționar este doamna Delfin Pago. E vorba de petiția 2426-2013. Sincer, trebuie să vă presez pentru că noi nu vom mai avea interpretare peste o oră și cel mai important este să găsim o soluție pentru aceste, soluții, pentru aceste petiții. De aceea v-aș ruga eu foarte mult să uh, nu depășiți 3 minute. Vă rog, aveți cuvântul. Mă numesc Luca Putin și sunt italian și sunt tatăl unei fetițe născută în Italia care a fost răpită de mama sa, care era prietena mea respectiv, la momentul respectiv. Și mama a mers la gară spunând că merge la, în vizită la părinții ei sau la familia ei în Germania și că se va întoarce cel mai târziu peste două săptămâni. Și de fapt de drept, ea planificase să rămână în Germania și mi-a răpit fetița și de îndată ce a ajuns acolo, s-a instalat acolo și, pentru, și a obținut rezidență și pentru ea și pentru fetița noastră. Și imediat Jugendam mi-a scris prin uh, job center din orașul uh, Brem pentru a cere bani și pentru a uh, solicita o dovadă a veniturilor mele. Și asta înainte de orice decizie în instanță. Eu v-am transmis deja acest document, dar vi-l dau din nou și eu am devenit un fel de creditor, cel care nu plătește pensia alimentară, deși n-a existat niciodată o decizie în instanță care să hotărască așa ceva, că eu trebuie să plătesc pensia alimentară. Nici înainte, nici în timpul răpirii, nici după. Eu am fost și sunt în continuare părintele uh, copilului. Și în ciuda acestui fapt, Ugandam comunică prin Job Center – și deci un text care nu poate fi tradus, nu putem să traducem această, um, acest concept ca fiind tutelă sau custodie. Eu am în continuare dreptul părintește asupra copilului meu, pentru că nu există nicio decizie în instanță care să pretindă altfel. Mai târziu am primit și un, o, o, scrisoare din orașul, din partea autorităților din orașul Brem și cu o comunicare din partea Uganda, și anume că o parte din drepturile părintești sunt preluate de această instituție și anume îngrijiri în ceea ce vrește patrimoniul acestui copil. Și încă o dată, niciun fel de decizie în instanță n-a fost luată nicăieri. n a retras uh, mamei uh, uh, din Germania uh, drepturile în ceea ce privește patrimoniul copilului și și le-a arogat ei înses aceste entități. Evident, Iugandan dorește să știe care sunt veniturile noastre și dacă mama și copilul ar rămâne în Germania, așa cum s-a spus inițial. Din fericire, doctorul Colombo m-a ajutat în toate demersurile mele, pentru că ea cunoaște foarte bine sistemul din Germania și m-a ajutat să mă aduc fica înapoi, deși sistemul acesta e foarte bine organizat, în așa fel că să-mi păstreze fetița acolo. Și m-au utilizat ca și uh, uh, uh, pentru a interzice orice tip de contact și plățile au fost efectuate în numele unei Bechtenstein, pe care Jugendhandel l-a instaurat în așa fel încât Germania să asigure, între ghilimele, bunăstarea copilului meu, iar eu să devin victima față de această răpire. De fapt, părintele care a lăsat deoparte, deoparte este obligat să plătească. Vă rog să citiți toate documentele pe care vi le-am trimis, toate observațiile și vă rog să nu traduceți cuvintele și contextul juridic uh, din Germania care n-au traducere, pentru că nu există niciun fel de corespondență juridică echivalentă în alte țări. Copiii, acest, părinții acestor copii n-au același drepturi ca uh, cei din Germania. Și toate acestea nu reprezintă un fel de pensie alimentară așa cum o cunoaștem noi, ci reprezintă o măsură centrală a sistemului judiciar familial din Germania, care în practică înlătură orice posibilitate de uh, intervenție judiciară. Părinții care nu sunt din Germania și care primesc această comunicare trimisă doar în limba germană nu pricepe despre ce e vorba. Avocatul italian nu înțelege german, limba germană, nu știe ce e acela Beichtenstaft și de multe ori dă sfaturi proaste. Deci trebuie de, să găsești un avocat în Germania care sfătuiește pe părinții care nu sunt germani să vină și să se domicilieze în Germania și astfel să își poată recunoaște competența în această țară, deși țara respectivă nu e competentă pe drepturi părintești. Prin această măsură, Jugendhamt uh, vine și contestă dreptul, legislația care există în străinătate și arogă niște drepturi, violând, încălcând astfel de drepturile noastre fundamentale. În încheiere, doctorul Colombo ne-a spus deja că regulamentele europene 2201 din 2003, 2000, din 2204 uh, din 2009 și 650 din 2013 pun astăzi Germania în situația în care își poate exporta acest Jugendamt în toate uh, jurisdicțiile europene și astfel să uh, utilizeze jurisdicțiile străine pentru a-și aplica deciziile sale politice fără ca aceste uh, jurisdicții să se poată opune. Mulțumesc foarte mult! Și acum are cuvântul doamna Beata Porchepoptis Maier pentru petiția 204-2015. Szanowni Państwo, nazywam się Beata Pokrzeptowicz-Meyer. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă numesc Beata Păcăștobici și am venit deja în anul 2006, în momentul în care am înaintat această petiție. Copilul meu avea șapte ani la momentul respectiv. Și am venit și în 2007 am, mers în Ber- am fost la Berlin împreună cu uh, delegația dumneavoastră acolo, apoi am venit și în 2008 și în 2012 și iată că suntem acum deja în 2016. Copilul meu acum e alături de mine are 17 ani, e mai mare decât mine și trebuie să vă spun, doamnelor și domnilor, că n-am reușit. În lupta mea împotriva sistemului, tribunalelor, familiilor, Jugendamt în Germania. Dumneavoastră știți ce înseamnă Jugendamt și trebuie să vă spun că lupta mea s-a epuizat. M-au costat foarte mult, mi-a cerut eforturi imense prietenii mei, familia mea, cu toții am avut de suferit pentru că a trebuit să mobilizăm mijloace financiare pentru această luptă, care a durat aproape 9 ani. Și trebuie să vă spun că niciun om politic nu m-a ajutat, ba din potrivă. Politicienii în Germania au făcut tot ceea ce era posibil ca și să fiu prezentată drept o, o criminală în mass media. Și timp de ani de zile, știți, noastră, au fost persoane nenumărate care au scris petiții în ceea ce privește Jugendamta. Le-au trimis la Bundestag, la Ministerul de Justiție, peste tot și răspunsurile mereu același. Tribunalele sunt independente, mi se spune, și așa că vă adresați acolo. Noi, ca și părinți, atunci ne-am gândit că în fond nu avem niciun fel de posibilitate de a avea câștig de cauză față de Jugendam din Germania. Petițiile noastre, solicitările noastre nu dau roade și numărul de copii care sunt astfel furați de către birourile din Germania crește zi de zi. Situația, din punctul nostru de vedere, este dramatică. Noi suntem uh, mereu, uh, venim la pe comisia dumneavoastră, ne plângem, dar Europa nu face nimic. Asta este experiența noastră. Statele membre din Uniunea Europeană nu pot să facă nimic împotriva acestei puteri hegemonice din partea Germaniei. Comisia pentru Petiții este ultima noastră speranță, ca și părinți. Uh, cu toate acestea, suntem deocamdată dezamăgiți, având în vedere realitatea, pentru că în momentul de față nu am obținut nimic, nimic. Așa că mă adresez dumneavoastră, oamenilor politici din Uniunea Europeană și vă rog ca dumneavoastră să faceți ceva pentru noi, pentru cetățenii europeni, cetățeni care în fond v-am și ales în acest Parlament pentru a pune capăt încălcării drepturilor omului, drepturilor copilului de către Jugendamt. Noi avem articolul 2, 3 și 7 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, care e de partea noastră și avem de asemenea și alte instrumente. Instrumente datorită cărora Comisia Europeană poate interveni E vorba de articolul 258 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, vă rog, nu mai avem timp, însă acum a venit momentul să trecem și la fapte. Mulțumesc foarte mult. Următoarea petiție, 459 din 2016, are cuvântul Delfin Pago. Nu este prezent. Intervenție. Je le remplace. O reprezint eu, da o intervenție pentru uh, petiția domnului Robert Noticioli. În această petiție, noi dorim să uh, atragem atenția instituțiilor europene asupra faptului că nu se respectă în mod sistematic recursul la tribunale din partea Germaniei și Austriei pentru uh, uh, decizia 1993 a Parlamentului și a Consiliului European din 13 noiembrie 2007 referitor la notificarea și comunicarea în statele membre a deciziilor judecătorești și extrajudiciare care țin de dreptul civil sau comercial. În virtutea acestei reglementări, curțile și tribunalele din Germania și Austria trebuie să-și notifice deciziile într-o limbă mai rar, spune doamna președinte, ca să, vă poată ca să puteți fi interpretată. Deci, uh, în virtutea acestei reglementări uh, adineori menționată, tribunalele și curțile din Germania și din Austria sunt obligate să-și notifice deciziile judecătorești într-o limbă care să poată fi înțeleasă de către destinatar sau într-o limbă oficială a statului în care notificarea se uh, face. În caz contrar, curțile și tribunalele uh, din Germania și Austria își notifică decizia în limba germană destinatarului, chiar dacă acesta nu este de cetățean german. Deci nu înțelege despre ce e vorba. În momentul în care curțile și tribunalele uh, își traduc aceste decizii judecătorești înainte de notificare, ele trimesc ulterior, trimit ulterior o notificare care îl condamnă pe destinatar să plătească cheltuielile de traducere. Și, evident, se întâmplă lucrul următor. Curțile și tribunalele din Austria și din Germania își notifică ger- uh, uh, uh, decizia în limba germană, spre exemplu, unor destinatari, să zicem, din Italia. Cetățeanul italian refuză notificarea, având în vedere articolul 8 al regulamentului european, 1393 din 2007 pentru că aceasta nu este înregistrată sau însoțită de o traducere într-o limbă care să poată fi înțeleasă de către destinatar sau în limba oficială a statului membru care solicită acea notificare sau comunicare. curțile și tribunalele din Austria și Germania își traduc, fac o traducere în limba italiană, trimit apoi o notificare, de multe ori în germană, către destinatarul italian și îl condamnă să ramburseze și cheltuielile de traducere. Sau își traduc această decizie în italiană, decizie judecătorească în italiană și trimit o notificare de multe ori în germană, către destinatar și îl condamnă să ramburseze, să, da, să ramburseze cheltuielile de traducere. Suntem de părere că acest lucru, de fapt, reprezintă o încălcare gravă din partea tribunalelor și curțelor din Austria și Germania a regulamentului 1393 din 2007. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul Delfin Pago, reprezentantă a Asociației Copii Răpiți. E vorba de petiția 459-2016. Je suis Delphine Pago. Bună ziua, sunt Delphine Pago, membra Asociației Copii Ostateci, uh, numele i-a intervin astăzi aici. Asociația dorește să informeze Comisia că de când a fost depusă petiția sa, a luat uh, cunoștință de mai multe cazuri în care părinții sunt hărțuiți sau amenințați. Astăzi, din lipsă de timp, vom expune rapid două situații care ilustrează perfect ceea ce am descris în petiția noastră. În primul caz, este vorba de doamna Valerie Skubizevski, o mamă care mai întâi a fost decăzută din drepturile parentale în mod ilegal în Germania și apoi a fost lipsită de orice contact cu cei doi copii ai săi, începând cu 2004. De curând, a fost condamnată subit de către tribunalul din Baden-Baden la plata a 6904 euro um, arierate, reprezentând uh, pensii de întreținere pentru fiecare lună, o pensie care înseamnă 348 de euro pentru fiecare copil, adică 696 de euro pe lună. Această condamnare, aparent legală, este complet frauduloasă, în fapt, din motivele următoare. Mai întâi, a fost încălcat regulamentul CE 1393 din 2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea și înmânarea în statele membre a unor acte judiciare sau extrajudiciare în materie civilă sau comercială. De fapt, doamna Skubizevski a primit mai întâi o scrisoare a tribunalului în germană, o limbă pe care nu o vorbește. În al doilea rând, după ce a solicitat o traducere conform regulamentului sus menționat, i-a fost adresată o așa zisă traducere, însoțită de o factură a tribunalului pentru această traducere. În al treilea rând, prin această scrisoare care nu a fost tradusă decât parțial și prost, tribunalul îi solicită să-și comunice toate resursele financiare în termen de trei săptămâni. În al patrulea rând, prin această scrisoare, doamna Skubisevski a primit împreună cu această scrisoare, am mai primit o scrisoare a tribunalului expediată în aceeași zi, în care era acuzată că nu a respectat termenul stabilit și că a refuzat să coopereze. Pe această bază a fost condamnată să plătească sume destul de mari, perfect nejustificate. În al cincilea rând, în încheiere, a, a, în aplicarea regulamentului 4 pe 2009, fostul soț al doamnei Skubizevski a putut foarte bine să folosească această decizie frauduloasă pentru a face apel la un executor. Dacă doamna Skubizevski nu ar fi fost atentă și n-ar fi putut să dovedească aceste fapte, numai în urma lecturii celor două scrisori ar fi, ar fi putut să se creadă că domnia sa a refuzat să plătească o, o, o întreținere alimentară uh, care îi se solicita în mod legitim multe dintre, una din multe altele situații de care ne ocupăm vizează un alt membru al nostru, care actualmente are venituri mici și ca toți, ca, ca toți părinții care se adresează acestei comisii are probleme în a-și menține contactul cu copiii. Uh, Jugendamt i-a solicitat să achite o pensie alimentară mult mai mare decât resursele sale, precizând că deține diplome care i-ar permite să câștige mult mai mult și că pe această bază Jugendamt a stabilit suma pensiei care îi se solicită. Jugendamt, ă, trebuie să încheiați, spune doamna președinte. Vă v-am prezentat două situații în care instituțiile germane, grație reglementărilor europene, iau decizii pe temeiuri inacceptabile în celelalte state membre care sunt acceptate de aceste alte state membre pentru a proteja interesele comunității germane. Mulțumesc și în numele uh, lui Karin Bachelier. Vă rog, aveți trei minute. Bună ziua, sunt Karin Bachelier, sunt mama unei fetițe de 12 ani, care în principiu e franco-germană, crescută însă numai în Germania. Peș de, de parler français et la am primit uh, uh, scrisoare din partea Jugendamt care m-a, uh, informa că Germania dorește să uh, schimbe identitatea fetei mele. Uh, iar același nume de familie ca și mine și ca și fratele ei mai mare de 9 ani și ar dori uh, să dea fetei mele numele de familie al noii soții a tatălui fetei am, uh, m-am adresat autorităților franceze, mi s-a explicat că se încalcă legea din Franța și am uh, studiat uh, dosarul, se încalcă și Uh, Convenția Copiilor de la New York, uh, care uh, stipulează protejarea identității copilului. Fata mea are totuși 12 ani și se pare că numele său de familie ar putea să fie schimbat pentru că legea germană o permite. Consulatul mi-a confirmat acest lucru, da, se poate, se poate face o schimbare de filiație, deci problema este dublă pentru mine, pentru că, în primul rând, se șterge cu buretele pur și simplu filiația mamă Uh, copil, care m-a, m-a transformat pe mine în mamă purtătoare. Apoi am mai primit o scrisoare prin care, de la tribunal, uh, prin care sunt, de, trebuie să vorbesc înainte de viciu de procedură. După scrisoarea de la Jugendamt, am constatat că, într-adevăr, chiar fata mea ar fi angajat o procedură pentru că ea este numită solicitantă uh, și îi se asociază și un avocat. Și primesc și cererea judecătoarei uh, o scrisoare în care, uh, pe lângă faptul că s-a numit un avocat, s-a emis și această procedură fără în Beistand. Fata mea are, iată, un avocat al ei care nu este avocatul meu e o altă problemă, pentru că se vorbește de fărfară în Baișan și se explică că e vorba de avocatul copilului. Nu se poate vorbi despre avocatul copilului, nu. Uh, fata, fetei mele i s-a numit un avocat. Având în vedere că autoritatea parentală uh, este împărtășită între mine și tatăl copilului, uh, mă îngrijorează extrem de mult această procedură și deocamdată nu fac decât să aștept să văd care este urmarea. Și ar mai exista o problemă, uh, cea a ajutorului jurisdicțional. Am primit recent un tribunal prin care uh, mă eram informată că toate dovezile trebuie traduse, deci toate documentele trebuie traduse. Am răspuns însă tribunalului cerându-i să plătească traduția, traducerea. Mm, dacă e o cerere de ajutor jurisdicțional, e că n-am, n-am bani. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult petiționarilor și acum o să dăm cuvântul uh, reprezentantului autorităților din Germania, uh, domnul Reinhard Hoffmann, căruia am să-i dau cuvântul și să sperăm că intervenția aceasta va fi, uh, deși foarte așteptată, să fie și foarte scurtă, în așa fel încât să putem să finalizăm aceste petiții înainte de încheierea ședinței. Vă rog. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren. Stimate doamne și stimați domni, membrii Parlamentului European, mulțumesc pentru invitație. Nu este foarte ușor să vii aici, dat fiind multele reproșuri făcute și argumentele aduse. Vreau să mă prezint pe scurt. Lucrez la unul dintre oficiile Jugendamt. Nu reprezint Jugendamt, ci lucrez într-unul din cele 12 oficii din Berlin care se ocupă de bunăstarea tinerilor. În cazul de caz, din sud-vestul uh, orașului, unde sunt cam 300 de mii de locuitori și unde avem cam 170 de naționalități diferite reprezentate. Bugetul e cam de 130 de milioane de euro și uh, avem vreo 30 de uh, angajați Uh, procedurile contencioase sunt uh, domeniul meu de activitate și conduc uh, departamentul care se ocupă de acestea de mai mulți ani. Vroiam să mă refer acum puțin la structura um, um, acestor autorități pentru ajutarea tinerilor. Există trei niveluri. Există social Gesetzbuch la nivel federal și apoi uh, concret se ocupă structurile uh, din cele 16 landuri pe lângă o structură federală și apoi uh, există oficii la nivelul comunităților, regiunilor și există diferite dimensiuni. Avem uh, Uh, o parte care se ocupă de tineri și partea administrativă în cadrul acestor oficii și uh, bineînțeles nu o să intru în prea multe detalii pentru că e foarte complicat, dar vroiam doar să spun că parlamentele comunale sunt uh, direct implicate în activitatea comisiei pentru tineri, dar și în partea administrativă și pot uh, să intervină și să solicite uh, anumite intervenții. Sunt definite uh, serviciile oferite și tinerilor și părinților, uh, cum ar fi ajutoarele pentru creștere, consiliere, centrele de îngrijire a copiilor și sunt definite și sarcelii, sarcinile, cum ar fi luarea în custodie sau sub protecție și diferitele proceduri ideea este ca drepturile tinerilor și familiilor lor și uh, posibilitățile de dezvoltare să fie susținute prin aceste oficii. Uh, dreptul copiilor la dezvoltare, la educație, uh, de asemenea la consiliere, precum și protecția tinerilor împotriva pericolelor sau eliminarea uh, pericolelor la adresa vieților sunt sarcinile noastre. Uh, se spune în uh, legislație că dreptul uh, și bunăstarea copilului este uh, primordial um, și de asemenea um, în 2008 s-a reglementat în detaliu protecția pentru copii în cazul în care există un pericol la adresa vieților sau, în general, la adresa copiilor. Și uh, Jugendamt trebuie să intervină, are obligația de a interveni în situații în care uh, copilul e în vreun pericol. Uh, nu avem uh, atribuții sau posibilități de a interveni în viața familiei uh, sau în relația cu părinții și dreptul de creștere um, um, sau custodia asupra copiilor poate fi stabilită numai de instanțe. Um, doar dacă există un pericol uh, iminent, întreaga familie poate fi luată sub protecție și de asemenea, uh, intervențiile în sau uh, ingerințele în dreptul de custodie al părinților sunt prevăzute la articolul 66 din uh, codul social, dar nu mai intru în alte detalii. Implicarea Jugendamt în procedurile de acordare a custodiei este prevăzut la articolul 50. În astfel de uh, proceduri, uh, noi oferim un sprijin uh, instanței uh, despre capacitatea părinților și încercăm să oferim o imagine de ansamblu asupra conflictului familial și încercăm să facilităm o soluție, un acord între părinți de, pentru binele copilului. Dacă părinții nu se înțeleg, interesul copilului, nu al uh, părinților, primează. Uh, curtea trebuie să asculte ce are de spus Jugendamt și uh, poate sau nu să urmeze recomandările Jugendamt. E vorba de instituții independente, complet diferite și fiecare ia propria hotărâre. Deci nu există o înțelegere sau o influență uh, Uh, asupra instanței. În ceea ce privește uh, separările între părinți și stabilirea custodiei, uh, trebuie văzut cine se ocupă de copii, cine are drepturi de vizită, ce se întâmplă cu vacanțele, îngrijirea peste zi și așa mai departe. Foarte adesea apar conflicte în legătură cu fiecare dintre aceste aspecte. De exemplu, pe tema sănătății, de obicei, uh, părinții găsesc uh, un acord în legătură cu îngrijirile de sănătate uh, acordate copilului. O soluție la aceste conflicte presupune că ambele părți doresc și sunt capabile să comunice, să coopereze și mai ales că dau dovadă de toleranță și acceptă um, să pună pe primul plan binele copilului. Deci nu există nicio excludere principială a vreunui părinte. În cam 80% din situații, părinții uh, reușesc să ajungă la soluții uh, consensuale. Îmi pare rău că nu am cifre foarte actuale, dar 15-18% uh, după consiliere și sprijin pot să rezolve problemele și uh, mai rămân câteva situații uh, problematice care uh, nu se rezolvă timp de mulți ani și în mm, care, din păcate, nu se poate ajunge la o soluție. În cazurile contencioase, noi intermediem ca ce, având un centru pentru consiliere cu uh, terapeuți și experți, psihologi uh, astfel încât să ajutăm uh, familia să găsească o soluție consensuală. Uh, instanța familială poate uh, solicita sau ordona consiliere, dar poate recurge și la mediere sau alte proceduri, cum ar fi Verfahren Aceste forme diferite de ajutor atribuie la uh, căutarea și identificarea interesului superior al copilului. Se dorește ca prin aceste posibilități să se creeze o descriere mai clară a situației copilului. Uh, Beistandschaft uh, poate să reprezinte un serviciu pe care și părinții îl pot solicita de bunăvoie. Copiii și tinerii sunt audiați cu atenție dar uh, nu se înregistrează, așa cum s-a spus, audierile. Uh, obligația de audiere uh, și de luare în custodie este impusă numai atunci când există un pericol iminent sau când părinții încearcă să își impună interesele proprii. Iată, deci, o contradicție extrajudiciar există uh, posibilitatea de a uh, sesiza uh, și autoritățile superioare, supraordonate, cum ar fi ministerul, uh, o plângere împotriva uh, unor angajați poate fi de asemenea introdusă pe motive de uh, drept sau de reglementare. Uh, Ah, și în cazul unor comportamente inadecvate ah, se pot institui ah, proceduri disciplinare sau pot exista consecințe la nivel profesional. Se poate contesta o decizie a instanței de resort și chiar ieri am discutat despre conflictele transfrontaliere în care sunt implicați copii și mi s-au comunicat cifre. Până în octombrie anul acestul uh, au fost mai mult de 600 de solicitări telefonice, în 76% din cazuri era vorba de răpiri, uh, de multe ori era vorba de custodie, uneori de, uh, în 14% din cazuri de drepturi de vizită și în câteva cazuri de încredințare. Cele mai dese cazuri vizează Statele Unite și Turcia, restul uh, vizează state din Uniunea Europeană, Franța, Italia și foarte puține printre cele mai rare vizează Rusia și alte țări din restul uh, lumii. Cel mai adesea se mm, semnalează că există o temere că un copil a fost răpit, sau că unui copil nu îi se permite să revină în Germania. Aceste cifre arată că există o problemă uh, care nu poate fi analizată numai dintr-o perspectivă, ci uh, practic reflectă conflictele dintre țări, uh, dintre părinți, nu dintre instituții. În uh, câteva cazuri constatăm în practică uh, conflicte foarte puternice, foarte acute, care sunt proiectate și asupra instanțelor. Se spune instanța sau Jugendamt este de vină, dar uh, dacă părinții nu ajung la un acord în legătură cu îngrijirea copilului, se ajunge la situații foarte uh, categorice, ori, ori uh, în uh, cazul conflictelor interculturale, de multe ori e vorba de neînțelegeri și dacă părinții nu se înțeleg, E foarte greu să se impună o soluție pașnică din afară. Aceasta e problema, mai ales în cazurile din Germania, unde sunt probleme interculturale. Constatăm mereu că părinții sau unul din părinți uh, consideră că dacă nu și-a putut impune uh, punctul de vedere, uh, nu mai poate avea încredere în niciuna dintre instituții și că este dezavantajat. Uh, în practică, eu niciodată nu am văzut să fie adevărat aceste afirmații, dar înțeleg că complexitatea procedurilor noastre, uh, problema lingvistică, diferențele de norme juridice și uh, reprezentările culturale dau naștere la multe neînțelegeri, la interpretări greșite și se poate considera că e vorba de discriminare. De fapt, nu este așa. Um, multe cazuri contencioase se um, prelungesc de mult, lungul multor ani și, um, de fapt, uh, duc la situații tragice în care noi, Jugendamta, practic nu prea avem ce să facem greșit de multe ori e vorba de strategii personale, comunicare defectuoasă sau uh, indisponibilitate pentru compromis. De cele mai multe ori uh, teama de răpire uh, este foarte mare, dar asta nu trebuie să împiedice comunicarea. Aceasta e problema și arată și cifrele. Și aș da un exemplu practic despre o situație în care o mamă a refuzat treptat tot mai mult accesul tatălui la copil. Uh, acesta nu s-a lăsat, s-a luptat, a scris e mail a scris scrisori, a trimis cadouri, uh, s-a dus la școală, și a introdus și o acțiune în instanță și uh, mama practic și-a încălcat uh, obligațiile uh, aferente dreptului de a crește copilul pentru că nu a tolerat prezența celuilalt părinte. Iată ce se întâmplă când copiii se dezvoltă normal, dar părinții de fapt nu se comportă corect. Uh, comportamentul tatălui l-a făcut pe copil să se apropie mai mult de mamă și până la urmă s-a ajuns la situația în care copilul l-a respins complet pe tată. Uh, vedem situații uneori tragice, dar uh, dacă ne gândim cu adevărat la interesul copilului, trebuie să ne asigurăm că uh, uh au acces la ambii părinți și dacă se stabilește uh, că e nevoie de găsirea unui teren neutru pe care să se găsească, să se poată face contact și cu celălalt părinte, uh, ei bine, Nu nu ni se pare o soluție convenabilă. Între părinți apar uneori uh, conflicte, interpretări care nu mai pot fi influențate tatăl va forța accesul, uh, mama va încerca să facă totul ca să împiedice accesul și între timp copilul uh, are o impresie greșită despre părinți. Uh, uneori uh, naționalitatea nu influențează, are rolul cel mai mic în toate aceste situații. Cel mai adesea e vorba de comportamentele personale, individuale ale părinților, unul față de celălalt. Și cum spuneam, din afară e foarte greu să influențezi aceste comportamente. Am mai discutat chiar săptămâna aceasta cu judecători de familie, cu experți uh, despre aceste probleme și cred că e important ca aici să recunoaștem că într-adevăr sunt probleme și că e vorba de competențe interculturale uh, care trebuie uh, îmbunătățite și pentru judecători și pentru funcționarii de la Jugendamt, uh, astfel încât uh, să soluționăm diferitele conflicte. Ar fi bun și un schimb internațional de opinii, de experiență uh, astfel încât uh, structurile organizatorice, uh, principiile de lucru ale diferitelor state, care sunt foarte diferite și necunoscute pentru ceilalți, să devină mai accesibile și să înțelegem uh, cum e interpretat interesul superior al copilului în fiecare stat și care sunt posibilitățile de sprijin, de ajutor uh, și să discutăm despre acestea. Ar fi o soluție constructivă pe că, pentru care noi uh, am susțină. Mulțumesc pentru atenție. Muchas gracias. Doamna președinte, mulțumim foarte mult și acum să dăm cuvântul reprezentanților Comisiei. Margaret Weekend, vă rog, din partea Departamentului Direcției Generale pentru Justiție. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, într-adevăr, uh, au existat uh, foarte multe petiții de-a lungul anilor cu privire la Jugendamt. Unele de pe lista de astăzi au fost închise și am trimis uh, răspunsuri în urmă cu 3 sau 4 ani. Nu înțeleg de ce încă figurează pe listă. Și mai există și un caz pe care nu l-am uh, evaluat anul trecut. E vorba de adulți. Dacă vorbim despre interesul superior al copilului și de bunăstarea copilului, mă întreb de ce avem uh, aici o petiție cu privire la adulți. Bineînțeles că sunt uh, cazuri care sunt foarte dificile, nu cred că Uh, va exista vreodată vreun uh, învigător. Comisia, mm, pe bază individuală, analizează cu mare atenție fiecare petiție. Nu există niciun fel, nu există o soluție panaceu. Uh, Uh, și fiecare caz trebuie să fie studiat în funcție de circunstanțele particulare. În orice caz, uh, în timpul analizei uh, comisiei, așa cum ni se cere, considerăm că interesul superior al copilului este prioritatea, așa cum ni se cere în conformitate cu legislația în vigoare, cu obiectivele tratatelor. Astăzi, fără a aduce atingere Uh, noilor petiții care nu au fost uh, analizate și ținând cont de faptul că unele care figurează aici pe listă nu au fost trimise la comisie, uh, nu am identificat vreo încălcare a legislației europene. Aș dori să vă reamintesc, așa cum am spus și anul trecut, în urma corespondenței între doamna comisar Reding și domnul ministru Schröder, s-a încheiat un acord conform căreia, căreia uh, Comisia de Petiții va uh, trimite vreo notificare. În ceea ce privește custodia copiilor uh, și cazul Jugendamt, uh, există, există probleme, probleme care se regăsesc și în alte țări. Trebuie, în primul rând, uh, să subliniem faptul că serviciile de protecție a copilului uh, s-au profesionalizat. Uh, domnul de la Jugendamt spunea că unele primării mici au probleme, mai ales în ceea ce privește um, suprapunerea competențelor. Deci, profesionalizarea serviciilor de protecție a copilului e o problemă. Apoi, Uh, felul în care uh, se poate folosi jurisprudența Consiliului Europei în domeniul protecției copilului. A existat uh, și un studiu al Comisiei în care s-a propus diverse, au propus diverse măsuri, audierea copilului, vârste arbitrare care sunt stabilite pentru audierea copiilor, de exemplu. Apoi, prioritizarea cazelor care implică copii. E un subiect care a revenit în mai multe intervenții, faptul că e nevoie de câteodată, în cazuri extreme, mai mulți ani și uh, ar putea ca statele membre europene să încerce să facă o prioritizare a cazurilor uh, în care sunt implicați copiii. Comisia a recunoscut de anul trecut faptul că uh, unele dintre cazuri care ajung în fața uh, petiției dumneavoastră fac obiectul procedurilor judiciare în statele membre și noi nu au, auzim decât o parte, um, o versiune, ceea ce um, e o situație neplăcută menținerea anumitor uh, cazuri pe listă nu face decât, uh, după părerea noastră, să Uh, facă speranțe false, să creeze speranțe uh, false părinților care au pierdut între ghilimele. Uh, Ioana Sudinska și Maria Vilar sunt de la alte servicii competente de la Comisie care se ocupă de aceste cazuri. Aș dori să mă refer la partea juridică, regulamentul Bruxelles 2, care a fost menționat astăzi. Acest regulament este unul dintre instrumentele principale care e menționat în petiții. Uh, furnizarea de documente. În conformitate cu acest regulament Brasel 2, am uh, discutat care este sfera de aplicare a acestui instrument. E un instrument de cooperare judiciară. Uh, s-a analizat cât de departe poate Comisia să meargă în anchete, în anchetarea cazurilor, având în vedere că există și aspectul uh, jurisdicțional, respectiv numirea tribunalului competent și uh, recunoașterea punerii în aplicare a deciziilor. Aș dori să menționez, fără a duce atingere deciziilor din trecut, că o reformă a regulamentului Brasel 2 este în curs și cel puțin o parte dintre problemele care au fost menționate din nou astăzi de către petiționari și de către eurodeputații care fac parte din comisia dumneavoastră fac obiectul acestei reforme în curs. Audierea copilului, de exemplu, e unul dintre subiectele care face obiectul analizei și care va fi anunat, uh, va fi abordat în uh, noua versiune a regulamentului 2. Apoi, refuzarea hotărârilor judecătorești în baza diferențelor dintre statele membre uh, din perspectiva normelor diferite de audiere a copiilor și apoi și țara uh, cazului, a uh, procesului. Ne întrebăm dacă sau ne dorim ca aceste proceduri judiciare să nu dureze prea mult pentru că cu toții suntem de acord că e în interesul copilului să Uh, aibă acces la un proces rapid și eficace. Așa cum spunea antevorbitoarea mea, nu putem să venim cu o soluție sau cu un răspuns la toate problemele care au fost enumerate astăzi de către petiționari. Cred că ne putem pune de acord asupra faptului că trebuie să uh, tratăm fiecare petiție în parte De fiecare dată ne străduim să aducem fiecare precizi, petiții un răspuns precis sau să ajutăm petiționarul să-i spunem care ar fi, din punctul nostru de vedere, procedura cea mai bună uh, să se adreseze unei instanțe judecătorești uh, din statul membru, dintr-un stat membru sau curții europene pentru drepturile omului, dar nu avem o soluție pe care să o putem uh, propune tuturor petițiilor. Deci noi vom continua să evaluăm fiecare petiție în parte pe baza Uh, documentelor pe care le primim. Și încă un aspect, cred că cel puțin uh, în ceea ce privește funcționarii Jugendamt, uh, cu putem fi de acord cu prezentarea reprezentantului de la Jugendamt. Sigur că trebuie ca Mm, să se crească, să sporească conștientizarea în legătură cu instrumentele europene pentru a se evita orice mm, neînțelegere pe viitor. Uh, până când uh, va fi finalizată reforma regulamentului Brasel 2, uh, trebuie să mai facem, să continuăm să depunem eforturi Uh, în dialogul cu autoritățile din state membre, uh, cu judecătorii, cu uh, oficiile de ocrotire a copilului, cum să aplice aceste principii legate de interesul principal superior al copilului și cum să aplice prevederile care sunt consfințite prin legislația europeană, accesul la documente și regulamentul privind custodia. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu aș dori să iau cuvântul pe tema petiției doamne Pașelie, care nu vizează chestiunile legate de Jugendamt, care au fost uh, abordate de către petiționari și de către colegii mei, ci uh, cea legată de o posibilă schimbare a numelui. Într-adevăr, Uh, e un caz uh, care trebuie să facă obiectul procedurilor judecătorești. Nu s-a luat încă decizia finală, deci deocamdată e timpuriu, nu putem să ne uh, pronunțăm. Nu s-a întâmplat exact această schimbare, dar să presupunem, să pornim de la premisa că se întâmplă această decizie e luată, respectiv ca tribunalul uh, german să nu mai poarte numele mamei, ci să poarte <laughs> numele tatălui care la rândul său a luat numele soției actuale. Intervenție fără microfon. Da, am menționat acest lucru, spune reprezentanța comisiei, dar o să repet. Deci, tatăl și-ar dori ca fata lui să-și uh, schimbe numele, să nu mai poarte numele mamei uh, biologice, uh, ci numele noi soții, pentru că el a luat prin căsătorie numele noi soții. Cam așa stau lucrurile. Nu s-a întâmplat încă, dar dacă s-ar întâmpla acest lucru, petiționarea ar trebui să se să considere că drepturile, drepturile ei au fost, au fost încălcate și singura posibilitate pe care o întrevedem e să faceți uh, uh apel la această hotărâre uh, în țara dumneavoastră pentru că, așa cum ați explicat când ne-ați prezentat petiția, după cum știți, Uniunea Europeană nu are competențe în ceea ce privește uh, numele legate de atribuirea sau schimbarea numelui. Este o competență exclusivă a statelor membre. Ce ar putea face Uniunea Europeană ar putea să intervină doar atunci când orice atribuire sau schimbare uh, a unui nume la nivel național ar avea uh, consecințe asupra libertății de mișcare uh, și, deci, dacă nu sunteți de acord cu o decizie hot, uh, judecătorească care ar contraveni interesului dumneavoastră, ați putea face apel și ați putea să invocați în acest sens uh, drepturi uh, care sunt uh, stipulate de către legislația internațională, Convenția de la New York sau Convenția Europeană privind drepturile omului, dacă credeți că dreptul familiei dumneavoastră a fost încălcat și ați mai putea cere tribunalului german să a, trimită, să defere uh, această hotărâre preliminară la Curtea Europeană uh, pentru drepturile omului uh, și poate împreună cu alte cazuri uh, care nu sunt identice cu al dumneavoastră, dar poate ați putea să argumentați că libertatea de mișcare a copilului dumneavoastră ar putea să fie uh, împiedicată datorită faptului că poate că în Franța schimbarea de nume s-ar putea să nu fie recunoscută. E o, la, latitudinea, la latitudinea Franței să hotărască dacă numele este schimbat uh, din Bașelie la Jorgens, dacă autoritățile franceze recunosc acest, această schimbare. Deci dacă Franța nu a recunoaște această schimbare de nume, atunci ați putea să considerați că uh, ar putea să, uh, ca această nerecunoaștere să aibă consecințe negative asupra libertății de mișcare a fetei dumneavoastră care ar încerca, de exemplu, să se mute dintr-un stat membru în altul. <clears throat> Ați mai putea? Nu spun că așa este, dar ați putea să invocați uh, principii pe care uh, Curtea Europeană uh, le-a examinat, de exemplu, principiul libertății de mișcare și al nediscriminației pe baza naționalității. Deci, așa o scurtă recapitulare, dacă judecătorul din Germania hotărăște că fata dumneavoastră ar trebui să schimbe numele din numele dumneavoastră la numele tatălui, care de fapt este numele uh, pe care tatăl l-a uh, luat de la soția actuală, atunci mm, deci dacă uh, se ia o hotărâre judecătorească cu care nu sunteți de acord, atunci trebuie să faceți apel uh, la un tribunal german, uh, invocând și uh, obligațiile internaționale la care Germania este uh, parte și apoi să uh, invocați și principiile de la Curtea Europeană uh, de Justiție pe baza jurisprudenței existente. Mulțumesc! De făcut timp. Mulțumesc foarte mult! Am rămas prea puțin timp la dispoziție și am să dau cuvântul uh, uh, trei, pentru trei deputați care mi-au cerut să ia cuvântul, câte un minut fiecare și un minut petiționare și nu a mai rămas nimic. Întâi dau cuvântul lui Enrique. Un minut, vă rog. Și am să fiu foarte strictă. E bine că ne ocupăm de acest subiect. Într-adevăr, situația din Germania e grea și uh, pentru părinți și pentru copii. Cred că și eu uh, m-am implicat în mai multe cazuri Uh, se vorbește de multe ori de uh, ar, liberul arbitru al lui Jugendamt uh, și de un fel de export al, de copii. Și mulți părinți germani trăiesc în condiții foarte grele de dependență, mai ales tații, și Uh, când e vorba de pensii de întreținere, uh, Jugendamt uh, se adresează mai ales taților, pentru că copiii sunt expuși la riscul de sărăcie și de multe ori se adaugă și problemele lingvistice și în loc să ar trebui să încheiați, spune doamna președinte, pentru că nu poate interveni toată lumea. Uh, domnule William. Mai întâi aș ruga Jugendamt să mai spună ceva și despre traduceri și uh, problemele legate de uh, problemele lingvistice pentru părinții care nu vorbesc germană ca limba maternă. Și apoi vreau să spun că nu e foarte clar care petiții sunt admisibile și care nu. Noi nu suntem o instanță de supraveghere. Deci trebuie să ajungă aici uh, acele petiții referitoare la situații care nu mai pot fi reglementate prin dreptul național. Tot ce s-a prezentat aici uh, Uh, nu vizează neapărat situații uh, de pericol iminent. Știu că există tot felul de situații în diferitele state membre, lucruri care nu merg bine și e greu uh, în dreptul penal sau al medicinei sau al familiei să compenseze anumite uh, neajunsuri, anumite rele, dar uh, trebuie să facem niște eforturi. Doamna Petera? Przewodnicząca, ja mam uwagę formalną. Zauważyłam, że obecna na sali kamera... Mulțumesc, doamna președinte. Am o întrebare foarte clară. Se pare că se Există o entitate care semnează în locul petiționarilor și eu cred că nu e normal așa ceva. De fapt, aici ascultăm doar o versiune a conflictului și doar o singură versiune este prezentată opiniei publice. Așa că noi trebuie să veghem la bunăstarea copiilor și să, să fim atenți la astfel de situații. Thank you. I have the question to the representative of... Doamna Ždanoca, mulțumesc foarte mult. Am o întrebare către reprezentantul Hunt. Dumneavoastră ați spus că Uh, vreți să ne prezentați poziția Jugendhamt, dar eu aș vrea să știu care, din punct de vedere statistic, câte decizii luate în instanță au, s-au bizuit pe cele spuse de, de Jugendhamt sau în câte cazuri s-a adoptat o poziție diferită. Asta ar trebui să știm noi. Ar fi foarte interesant să știm de câte ori decizia curții e diferită de cea a uh, Jugendhamt. Peter. Un minut. Da, uh... Dar un minut. Da, mulțumesc. Așa cum s-a spus, e vorba mai mult de faptul uh, că părinții au conflicte. Uh, avem petiții din mai multe state membre pe aceleași teme sau pe teme foarte asemănătoare și fac un apel la colegi. Avem o problemă foarte uh, grea pentru că se face și revizuirea Bruxelles 2 și va fi greu să vedem care sunt competențele europene, ce putem face. Ehm, într-adevăr, ar trebui să mergem către o armonizare a practicilor la nivel național, să încurajăm schimburile, ehm, să ne îndeplinim și noi eh, sarcinile care ne revin. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Foarte pe scurt. O observație s-a făcut din partea reprezentantei comisiei care se mira că erau petiții care fusese închise. Dar asta nu înseamnă că dacă ai închis o petiție, problema e rezolvată. Deci nu e o problemă tehnică, ci mai degrabă politică, așa că nu trebuie să uităm asta. Și nu cred că nimeni nu are intenția aici să facă vreun proces, să-i tenteze vreun proces unei țări, Franța, Spania sau altă țară. Nu, le tratăm pe picior de egalitate. Chestia e că trebuie să constatăm că ne aflăm în fața unor fapte uh, clare. E vorba de mii de petiții referitoare la o singură instituție și îmi pare rău. Am ascultat uh, intervenția reprezentantului Gândamț, dar n-a răspuns la nicio întrebare din cele puse în cadrul muncii noastre. Doamna Evi a pus niște întrebări, întrebări pe care ne le punem și noi și el a prezentat și a spus, oh, Iugan, comandăm, da? sună bine și frumos, funcționează perfect. Așa că, doamna președinte, eu aș vrea să știu, eventual mai are ocazia să mai uh, răspundă sau nu? Pentru că altfel eu aș fi avut o propunere de făcut, uh, o propunere de lucru și anume și, dar foarte pe scurt, vă rog, spune doamna președinte, ar trebui ca urmarea muncii pe care o vom termina noi la grupul de lucru să ne punem de acord pe o serie întreagă de întrebări foarte precise, țintite, pe care să le trimitem autorităților din Germania și să le cereți, dacă sunteți de acord, niște răspunsuri tot atât de țintite, în așa fel încât să ne lumineze și să știm și noi uh, ce să răspundem petiționarilor. Finalmente, Eleonora, un minut. În finale, Eleonora, un minut, vă rog, după care ni se epuizează timpul. Presidente, Anche eu vă... Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să repet faptul că N-am primit niciun, niciun răspuns la întrebările pe care le-am uh, pus adineori la începutul intervenției. Uh, niciun fel de răspuns din partea reprezentantului Gândamt. Eu cred că e foarte important să continuăm munca noastră și să trimitem în continuare aceste întrebări în scris. Poate eventual, nu știu, să lansăm o astfel de procedură în scris. Pentru că aș vrea să știu unde se află definiția uh, acestui drept specific din Germania în dreptul civil. Kindeswald interesul superior al copilului. Unde se află aceste definiții? N-am primit niciun fel de răspuns la toate aceste întrebări. Și mă uh, adresez Comisiei Europene amintindu-i uh, că trebuie să ne extindem uh, viziunea în ceea ce privește acest sistem, aceste elemente, aceste elemente care trebuie să fie în continuare aprofundate. Și, evident, Cazurile specifice reprezintă baza muncii noastre, însă trebuie să avem o abordare mai globală, o abordare corectă, în așa fel încât să avem o analiză sistemică. Mulțumesc, ne-am rămas câteva minute și am să dau cuvântul reprezentantului Jugendamt pentru a răspunde, nu? Pentru că i s-au uh, adresat întrebări. Și apoi petiționarii la final încă două minute și atât. Însă nu veți putea interveni cu toții. V-aș ruga să vă organizați. Mulțumesc. Ok, ich versuche mich ganz încerca eh, să, răm- să intervin sucint, Aș face observația că am vorbit, de, am vorbit cu judecătorii de familie pentru a vedea ce însemnătate au eh, toate aceste lucruri pentru copii, nu pentru mame. Dacă până la urmă copilul aparține familiei noi sau identitatea copilului copilului uh, poate fi legată de numele de origine. Ambele posibilități sunt luate în calcul, ar putea fi uh, urmate, dar deocamdată nu există nicio decizie clară. Trebuie totul văzut din perspectiva binelui copilului. Apoi, despre limbă. Uh, limba oficială în Germania e numai germana, la fel se întâmplă și în alte țări. Primim și noi scrisori uh, din alte țări care sunt în limba oficială a țărilor respective. Dacă ne adresăm, uh, dacă vorbim de dreptul familiei, la Berlin uh, traducerea e asumată de instanță, pentru că există traducători a instanței în legătură cu uh, hotărârile și uh, suprapunerea hotărârilor sau recomandărilor Jugendamt pe, uh, față de hotărârile curții. Um, noi nu putem decât să luăm poziție față de o situație, o poziție foarte neutră de experți și în niciun caz uh, nu ne pronunțăm uh, și nu spunem uh, care ar trebui să fie prioritatea uh, într-un anumit dosar, ci vrem doar să ajutăm judecătorul. Când e vorba și de o luare în custodie, se întâmplă uneori ca judecătorul să meargă în contradicție cu recomandarea noastră. Cam atât. Tine la Mulțumesc foarte mult. Și acum, timp de două minute, un purtător de cuvânt din partea petiționarilor. Vă rog, două minute doar, vă rog. Perfecto. Micro, por favor. Please. Microfon, vă rugăm. Um, ja, hallo. Ich bin der Sohn von Mulțumesc. Sunt uh, fiul uh, doamnei uh, Beate uh, Maier și vreau să adaug ceva lângă, pe lângă cele spuse de domnul Hoffman. Uh, Uneori interesul copilului e pierdut din vedere uh, în conflictele dintre părinți și apar multe interpretări. Când a venit mama mea în Germania cu mine, uh, Jugendamt m-a întrebat uh, unde vreau să trăiesc și am spus de mai multe ori că vreau să trăiesc cu mama. Am fost întrebat de atât de multe ori uh, întrebat și uh, mi s-au cerut așa de uh, multe explicații că i-am întrebat ce vor să audă până la urmă. Uh, Jugendamt a considerat că în interesul meu să locuiesc cu uh, tata. Așa apar interpretările greșite. Muchas gracias. Bien. Después de Foarte bine. După ce am ascultat propunerile care au fost făcute ai acum, ce părere aveți dacă vom proceda în felul următor? Grupul de lucru va prelua toate aceste întrebări și le va adresa autorităților din Germania solicitând ca aceste întrebări evocate de-a lungul ședinței noastre, așa cum spunea din aur domnul Martins, să primească un răspuns. Noi știm că nu suntem noi competenți, însă, ca și Comisie de Petiții, asta putem face. Vreau să mulțumesc deci tuturor petiționarilor uh, care au participat și astfel se încheie această ședință.